morning, dear colleagues. Good morning, everyone. Bună dimineața, dragi colegi. Bună dimineața tuturor. Haideți să începem ședința ordinară a Comisiei Libe, care are loc astăzi până la 12.30 și după masă de la 15 la 18.30 și mâine, de asemenea, toată ziua. Trebuie să anunț câteva schimbări la ordinea de zi. La punctul 7, comunicarea Comisiei uh, la, de Parlamentul European, Consiliu și Banca de Investiții privind un nou uh, cadru de parteneriat cu țări terțe în cadrul Agendei Europene pentru Migrație va fi discutat înainte de punctul 5 la 9 și 50. Apoi, punctul 6, privind ajutorul juridic pentru suspecți sau persoane acuzate în, în, în cauze penale și uh, procedurile din cadrul mandatului european de arest va avea loc uh, după punctul 8 la 11.30, punctul 13, întrebare um, cu răspuns scris din partea comisiei, uh, din partea lui Ignacio Corao, a fost amânat. Punctul 15, Um, țările, uh, lista țărilor terțe ai căror cetățeni trebuie să aibă vize pentru trecerea uh, granițelor externe și uh, țările al căror cetățeni nu mai au nevoie de viză va fi discutat astăzi la ora 12 și nu mâine dimineață și vom avea un nou punct pe ordinea de zi pentru mâine dimineață la ora 9 privind starea de urgență din Franța um, și respectarea dreptului primar și secundar al Uniunii Europene stare de necesitate din Franța, mă scuzați. Deci acestea sunt schimbările. Dacă nu aveți obiecții um, la aceste modificări, considerăm ordinea de zi ca fiind uh, modificată astfel și o adoptăm. Um, acum, profilul lingvistic al ședinței, nu avem interpretare în irlandeză și croată astăzi și mâine și interpretarea în limba olandeză nu va fi disponibilă între 15 și 18.30 în această după masă. Apoi, trebuie să aprobăm recomandările coordonatorilor. Mai întâi, numirea unui raportor, domnul Timothy Kirkhope a fost numit raportor la raportul privind crearea Eurodac. Nu o să vă citesc uh, numele uh, întregului act legislativ. Sunteți de acord cu această recomandare ca domnul Kirkhope să fie raportor pentru Eurodac? Considerăm că da. Apoi adoptăm ordin, um, procesul verbal a ședințelor de pe 14-15 septembrie 2015, 10 noiembrie 2015, 16 19 noiembrie 2015, 17 decembrie 2015 și 20-21 aprilie 2016. Dacă nu aveți obiecții la aceste procese verbale, le considerăm adoptate. Și acum trecem la lista țărilor terțe al căror cetățeni trebuie să aibă viză atunci când traversează um, frontierele externe și țările căror cetățeni uh, sunt scutiți de viză um, revizuirea mecanismului de suspendare. Deci Comisia a propus acest, acest mecanism de suspendare Uh, care oferă posibilitatea de uh, a suspenda călătoria fără viză în Uniunea Europeană pentru cetățenii unor țări terțe care uh, nu au nevoie de viză dacă respectă anumite condiții. Raportorul este domnul Diaz de Mera. Dânsul a fost raportor și atunci când mecanismul a fost introdus în regulament, îi dau imediat cuvântul. Vă rog, domnule Diaz de Mera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Mulțumesc, domnul președinte dragi colegi, astăzi vom vorbi despre mecanismul de suspendare a vizelor. Acest raport este prioritar pentru Parlament și pentru mine personal. Negocierile um, liberalizării vizelor pentru Ucraina Kosovo, Georgia sau Turcia depind de rezultatul acestui uh, uh, proiect legislativ, care are consecințe politice, economice și umanitare. Bineînțeles, nu trebuie să uităm uh, aspectul fundamental al acordului cu Turcia și de aceea trebuie să fim conștienți de toate aceste lucruri atunci când ne apucăm să lucrăm la acest dosar. Am uh, prezentat proiectul de raport uh, acum o săptămână. În ultimele zile am avut reuniuni cu colegii, uh, raportori din umbră, cu președinția Consiliului și cu Comisia. Aș dori să spun că, fiind conștient de toate elementele legate de acest raport um, și de faptul că el este prioritar, mă voi implica um, cu toată ființa mea pentru a face un raport bun. Mecanismul de suspendare este extrem de important și are consecințe asupra tuturor cetățenilor statelor terțe um, cu care Uniunea Europeană a semnat acorduri um, de um, scutire de viză. Și trebuie să studiem fiecare detaliu și uh, fiecare etapă a uh, procesului de punere în aplicare propunerea mea de raport uh, are acest obiectiv uh, și uh, în acest scop am mm, inclus în raport trei idei principale. Mai întâi, în legătură cu actele delegate, mecanismul în vigoare și propunerea Comisiei prevăd ca um, acte de punere în aplicare um, Uh, să fie folosite în acest caz. În propunerea mea eliminăm actele, elimin, propun să se elimine actele de punere în aplicare și propun ca aceste decizii să fie luate prin acte delegate. Uh, astfel, Parlamentul va fi implicat și uh, ar avea putere de decizie în calitate de colegiuitor. Aceasta este poziția mea și o exprim foarte clar. Reimpunerea unor vize tuturor cetățenilor unei țări terțe înseamnă că modificăm un aspect fundamental al unui act legislativ de bază care poate fi făcut doar printr-un act delegat și nu prin act de punere în aplicare. În plus, hotărârea Curții de Justiției uh, uh, din 16 iulie 2015 a confirmat această teză Uh, și s-a înscris în uh, linia apărată de mine, um, subliniind tocmai reciprocitatea implicată uh, de acest mecanism. Apoi, Scopul meu este uh, să se respecte egalitatea între instituții. Politica vizelor este foarte importantă pentru instituții și trebuie să facă obiectul procesului legislativ ordinar. Deci, eu doresc să se garanteze posibilitatea Parlamentului de a interveni în calitate de colegiuitor. Nu avea niciun sens ca uh, pentru a elimina vizele pentru o țară terță să se prezinte și Parlamentul și Consiliul, dar pentru a reimpune vizele să se pronunțe doar Consiliul pur și simplu nu are sens așa ceva, nu are logică și nici uh, nu uh, este valabil din punct de vedere juridic. De asemenea, am uh, încercat să concretizez anumite elemente din textul inițial și de asemenea doresc să se respecte drepturile cetățenilor țărilor terțe și am introdus um, necesitatea de a se face verificări serioase și eficace. Acest raport uh, sper că va fi ameliorat și mai mult de contribuțiile colegilor mei, raportori din umbră, care vor depune amendamente. Eu voi uh, uh, lua în considerare cu multă seriozitate aceste amendamente. Termenul pentru depunerea lor va fi 22 iunie și propun să votăm Uh, în comisie pe 12 iulie. Vă mulțumesc pentru atenție și acum ascult cu interes observațiile dumneavoastră. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Deschid acum dezbaterea. Doamna Iotova este prezentă dintre raportorii din umbră. Îi dau acum cuvântul. Apoi, avem uh, printre noi uh, raportorul de la FED pe acest subiect. Îi voi da cuvântul domnului Sarius Volski, care a venit să participe la dezbaterea noastră și apoi mai am pe listă pe domnul Buni, domnul Minar și domnul Ioc. Vă rog mai întâi, doamna Iotova. Благодаря, госпожо председател. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să adaug câteva cuvinte la cele spuse de domnul Diaz de Mera. Mai întâi doresc să-i mulțumesc pentru cooperarea noastră excelentă. Știm că există mecanisme în Uniunea Europeană care se pot aplica în cazul în care state membre sau țări terțe nu respectă uh, um, acordurile. Unele dintre aceste mecanisme nu sunt folosite. De exemplu, încă ne certăm cu Comisia în legătură cu mecanismul reciprocității vizelor. Articolul 7 din tratat este de asemenea controversat. Cu ceva timp în urmă am dorit să-l folosim Um, în cazul Poloniei, dar nu am făcut acest lucru până la urmă. Uh, mecanismul reciprocității vizelor uh, nu a fost niciodată folosit. Dacă întrebăm de ce, Comisia ne spune că n-a fost niciodată nevoie să fie folosit, dar, pe de altă parte, primim semnale că o astfel de procedură de activare va necesita foarte multe eforturi și multă birocrație. Eu cred că Trebuie să încercăm să reformăm acest mecanism și vom insista în acest sens. Mai întâi, dorim să insistăm asupra faptului că Comisia trebuie să folosească acte delegate și nu acte de punere în aplicare. Astfel de decizii nu pot fi luate fără a se ține cont de poziția Parlamentului. În al doilea rând, nu cred că această creștere semnificativă este adecvată. E vorba de un prag de 50% pentru o anumită perioadă. Dar um, anumite state membre deja au acceptat un număr mare de cetățeni din țări terțe în ultimele luni. Apoi, în al treilea rând, Comisia trebuie să poată să activeze mecanismul în momentul în care acordurile de uh, readmisie nu sunt respectate. Um, mă refer aici la acorduri semnate între uh, statele Uniunii Europene și țările terțe și uh, mecanismul de notificare este de asemenea foarte important și trebuie să uh, explicăm ce înseamnă riscul uh, pentru ordinea publică din statele membre. Deci acest concept trebuie precizat mai bine. Cred că trebuie trebuie să cooperăm între noi, uh, între raportor și raportorii din umbră și uh, sper că vom ajunge la un raport uh, foarte bun până la urmă. Mi s-a spus că doamna Mlinar îl reprezintă, îl înlocuiește pe domnul Iese, raportor din umbră de la ALDE, îi dau acum cuvântul. Mulțumesc. Da, domnul Iezec își cere scuze pentru că nu poate să fie astăzi prezent, așa că m-a rugat pe mine să prezint uh, poziția dânsului. Domnul Iezec sprijină propunerea comisiei și consideră că este necesar să se revizuiască, să se adapteze mecanismul de suspendare a vizelor în urma, având în vedere contextul actual, situația migratorie din Europeană și comisia, propunerea Comisiei pentru liberalizarea vizelor pentru Georgia, Ucraina, Turcia și Kosovo. Um, Consider că avem nevoie de un cadru mai robust și mai realist pentru ca state membre și Comisia să activeze rapid mecanismul dacă condițiile uh, din uh, mecanism uh, sunt respectate. Motivele pentru care acesta um, va fi activat trebuie adaptate la realitate și trebuie să fie mai flexibile, după părerea domnului Iețe. Consideră că trebuie să se respecte acordurile de readmisie, dar această flexibilitate sporită trebuie să fie însoțită de garanții clare. Aceste garanții trebuie să includă respectarea drepturilor fundamentale și a drepturilor omului. În fine, având în vedere consecințele politice ale reimpunerii vizelor, domnul Ijec se bucură de propunerea raportorului ca Parlamentul să fie mai implicat în proces și ALDE este pentru folosirea actelor delegate, așa cum a propus domnul raportor. Vă mulțumesc foarte mult! Eu, Mrs. Mlinar. Vă mulțumesc, doamnă Mlinar. Domnul Bjork, eh, doamna Bjork înlocuiește pe doamna Vergia. Îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Marie Cristin uh, nu a putut uh, nici ea să se alăture nouă astăzi, așa că uh, mi-a transmis notițele ei. Voi vorbi în franceză acum. Mai Cristin dorește să sublinieze faptul că, mai întâi că mulțumește domnului raportor uh, pentru tot ceea ce a făcut, pentru reuniunile organizate. Um, Doamna Vergia consideră că această discuție privind mecanismul de suspendare a vizelor se înscrie în dezbaterea actuală, mai ales în um, legătură cu Turcia și uh, trage, atrage atenția asupra faptului că nu trebuie să folosim uh, politicile, politica, politica de vize în locul unei politici migratorii. Deci uh, politica vizelor nu poate să înlocuiască o adevărată politică uh, pentru a face față sistemului migratoriu. Um, în ceea ce privește condițiile și criteriile și procedura pe de altă parte, doamna Verșia are mai multe observații. În legătură cu criteriile, dânsa subliniază că E nevoie de elemente și criterii care să nu fie folosite doar ca instrumente pentru a controla politicile migratorii. Este uh, indispensabil ca, ca Parlamentul să arate că uh, dorește să protejeze drepturile omului și este ferm uh, pentru a garanta accesul tuturor la dreptul de azil. Printre criterii trebuie să se afle și respectarea drepturilor omului, drepturilor fundamentale în țările terțe. Nu este logic să avem criterii de evaluare pentru a oferi statutul de liberalizare vizelor drepturilor omului și să nu mai impunem acest criteriu, să nu mai folosim acest criteriu pentru suspendarea vizelor. Deci vom depune amendamente în acest sens. În legătură cu procedura, suntem de acord cu raportorul și noi dorim folosirea actelor delegate pentru ca Parlamentul să fie implicat. Încă o dată nu e logic ca Parlamentul să fie implicat în procedura de liberalizare a vizelor, dar nu și în cazul suspendării acestora. Iată ce a avut de spus doamna Vergia. Mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Mrs. Bjork. Well, uh, as I am at the round of the shadows and... Domnul Kirkov a sosit și ia cuvântul numele doamnei Macovei. Vă rog. Thank you very much, Chairman. <laughs> Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere și uh, transmit observații numele doamnei Macovei, care m-a rugat să le transmit comisiei. Doamna Alcovei consideră că e nevoie uh, de, de uh, uh, acest uh, mecanism pentru a recupera încrederea în uh, mecanisme de liberalizare a vizelor. Acest mecanism este necesar pentru a răspunde în mod eficient oricărei situații de urgență, fără a mai aștepta o soluție care să vină din procesul legislativ. Se bucură de propunerea Comisiei, care va duce la reducerea perioadelor de referințe și uh, va duce la proceduri mai rapide Uh, și va extinde și posibilitățile de uh, motivele de suspendare. Având în vedere situația actuală de urgență, se bucură de faptul că au crescut uh, um, numărul solicitărilor de readmisie a cetățenilor țărilor terțe care au fost în tranzit printr-o țară în momentul în care există un acord al Uniunii Europene sau um, statului membru cu o țară terță care prevede o astfel de obligație de readmisie. Se bucură de propunerea raportorului din amendamentul 4 care adaugă la lista motivelor um, creșterea amenințării uh, la adresa uh, siguranței publice sau securității naționale și se bucură că um, mecanismul poate fi folosit doar în situații de urgență um, Doamna Macovei consideră că mecanismul de suspendare a vizelor trebuie folosit mai general dacă uh, liberalizarea vizelor duce la creșterea semnificativă a migrației uh, uh ilegale, uh, solicitărilor de azil nefondate sau uh, impune o amenințare sporită la uh, siguranța publică sau la securitatea națională. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kirkop, și acum dau cuvântul domnului Sarius Volski, care este raportor uh, pentru acest subiect la Comisia AFET. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt raportor pentru eliberarea vizelor pentru Ucraina. Am avut ieri o discuție la Comisia AFET și în proiectul nostru de aviz vorbim despre mecanismul de suspendare. Spunem că liberalizarea vizelor este un instrument foarte important chiar și pentru um, securitatea politică și financiară. Nu este important doar din perspectiva Comisiei Libe, trebuie să ținem cont și de uh, um, perspectiva de politică externă. Și există un punct comun între Kosovo, Georgia, Turcia și Ucraina și anume că ne dorim să existe niște etaloane de politică externă care să fie stabilite pentru aceste țări și care să fie în continuare puse în aplicare și să nu fie date uitării de îndată ce se acordă liberalizarea vizelor. Ca atare, noi spunem că ar trebui să avem un mecanism de monitorizare ca să garantăm existența acestei pârghii la nivel european în cazul în care se uh, dovedește că continuă fenomene precum corupția sau nerespectarea statului de drept. În afet, uh, noi credem că acest mecanism de suspendare este un instrument de politică externă, dar în forma sa actuală nu este suficient. În avizul nostru spunem că acest mecanism încă nu este suficient pentru că se concentrează doar pe probleme de migrație și ar trebui să fie completant uh, adăugând uh, îndeplinirea tuturor condițiilor și respectarea tuturor etaloanelor. Și Mm, cât timp se acordă liberalizarea vizelor și dacă nu există riscuri de emigrație, așa cum au spus și colegii din această comisie, avem nevoie de garanții uh, potrivit cărora aceste um, condiții, cum spuneam, aceste italoane sunt respectate. Și noi credem că acest aspect ar putea și trebuie să fie adăugat mecanismul de suspendare încă nu am dezbătut despre mecanismul de suspendare propriu-zis la FED, dar bazându-mă pe discuția pe care am avut-o ieri uh, despre avizul meu, bănuiesc că membrii Comisiei AFET vor sprijini această idee. Și credem că această măsură este una de natură universală, nu este Um, în funcție de țară. Ar trebui să se aplice fiecare țări care cere să aibă privilegiul de a intra pe teritoriul UE fără uh, vize. Ar trebui să um, fie vorba despre niște etaloane, niște condiții de deplinit cât se poate de obiective uh, și care să fie incluse în acordurile internaționale. De ani de zile, la AFET, am spus că în fiecare acord cu un stat terț ar trebui să existe o clauză, așa numită clauză Human Rights Watch. Suntem de părere că acest aspect al standardelor democratice, a etaloanelor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept pot să fie adăugate și, și să fie exprimate în mod foarte concret fără însă a se um, um, vorbi despre o țară anume, ci să fie o măsură de natură universală. Și această clauză trebuie, cum spuneam, să facă parte din acordurile cu statele terțe, uh, așa cum există ea în acordurile pe care, de exemplu, femeiul le semnează cu statele terțe. Cam aceasta va fi uh, poziția de la AFET și eu am venit astăzi aici ca să vă sensibilizez uh, în această privință și voi face o propunere în scris în care să scriem că mecanismul de suspendare trebuie să țină cont nu doar de riscurile migratorii, ci și de obiectivele de politică externă europeană Uh, care nu trebuie pierdute din vedere atunci când acordăm această liberalizare de viză. Obiectivele de politică externă trebuie să fie atinse și să fie respectate uh, în mod constant, nu doar uh, înainte de a acorda liberalizarea vizelor. Mulțumesc, domnule Sarujvolski. Domnul Boni. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc lui Augustin pentru aceste amendamente bine structurate, pentru raportul de calitate și pentru toate eforturile pe care le-a făcut uh, și pe care le-au făcut și raportorii din umbră. Mecanismul de suspendare este deosebit de important, este un instrument adițional la procedura de liberalizare a vizelor și sunt pe deplin de acord cu faptul că trebuie să sprijinim acele amendamente care cer uh, folosirea actelor delegate uh, și, uh, uh, implicarea Parlamentului European în procesul decizional și acest lucru să se întâmple încă de la începutul întregii proceduri uh, și imediat după vacanța de vară. Trebuie să mm, facem în așa fel încât toate criteriile să fie foarte clare. și trebuie să garantăm tratamentul egal. Eu tocmai ascultam ce spunea Iacek Șaruzvolski, este deosebit de important, însă să nu uităm că atunci când vom cere țărilor, națiunilor, ca în timpul procedurii de liberalizare a vizelor să ia anumite măsuri, ca de exemplu legate de statul de drept, în timp ce le cerem acest lucru, trebuie să nu uităm nici propriile noastre datorii, nici propriile noastre obligații. Când vom uh, include această cerință, trebuie să fim atenți să existe și o contrapondere, pentru că până și în statele membre există probleme cu statul de drept. Deci nu trebuie să fim noi cei care dăm lecții. Deciziile privind liberalizarea vizelor pentru Turcia, Kosovo, Ucraina și Georgia vor fi probabil adoptate la toamnă. Probabil. Și Trebuie să trimitem un mesaj puternic partenerilor noștri și mai ales Ucrainei și Georgiei, și anume că am aprobat acest mecanism de suspendare în Comisia Libe. Trebuie să acționăm la timp și ultima sugestie pe care vreau eu să o fac, dacă se poate, după termenul limită de depunere a amendelor, amendamentelor, care este 22 iunie, să accelerăm întreaga discuție și întreaga procedură și să votăm în Comisia Libe mai devreme. Și de asemenea să votăm la plenara din iulie. Îmi închipui că nu e deloc ușor, dar ar fi bine dacă comisia noastră ar putea să voteze înainte de vacanța de vară. Mulțumesc, domnule Boni. Acum are cuvântul domnul Jdanovski. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru un raport excelent. Vă mulțumesc! Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care um, au participat la redactarea acestui text. Principala mea uh, îngrijorare este că Trenul s-a pus deja în mișcare și noi acum discutăm despre cum să tragem frâna de uh, urgență. Și e ca și cum, înainte de a da cuiva uh, posibilitatea de a penetra pe teritoriul UE fără uh, vize, uh, am fi uitat să, ne, um, să, să verificăm că toate condițiile sunt îndeplinite pentru a nu avea nevoie de această frână de urgență. Așa ar fi trebuit să procedăm. Există condiții care trebuie îndeplinite, sunt de acord, există riscuri de securitate și pentru a preveni aceste riscuri sau măcar pentru a le reduce, um, trebuie să uh, cerem țelor partenere să îndeplinească aceste condiții. Dar, doamnelor și domnilor, ce faceți cu Kosovo? Dacă analizez datele din 2013 și până în prezent, cetățenii din Kosovo au nevoie de uh, a îndeplini toate aceste condiții. Eu am senzația că ei, de fapt, nu îndeplinesc niciuna dintre condiții pentru că fac solicitări de azil când ar trebui uh, și până și în Republica Cehă primim asemenea solicitări. Și chiar și în Germania Uh, există cetățeni care, în mod normal, uh, vin din Kosovo, dar au pașapoarte uh, emise în Serbia și care comit foarte multe um, crime. Vă rog frumos să fim atenți. Când vine vorba despre Turcia, am, analiz, am hotărât să adoptăm procedura rapidă pentru liberalizarea vizelor în favoarea Turciei, deoarece am spus că se va folosi mecanismul de suspendare. Dar pentru mine nu este deloc plăcut să mă gândesc că uh, m-am urcat într-un tren deja în mișcare și că la un moment dat va trebui să uh, trag uh, um, um, frâna. Cât timp discutăm, mai bine să ne gândim la prevenire. Cel puțin aceasta este opinia mea politică. Mulțumim, domnule Jdenovski, Înainte de a da din nou cuvântul raportorului, aș vrea să dau cuvântul Comisiei și Consiliului. Mai întâi, uh, doamnei Galenuca, care este șefă de unitate la DJ Home. Mulțumesc, doamna președinte, bună ziua și vă mulțumesc uh, frumos Este Uh, un dosar prioritar și vrem să mulțumim raportorului pentru faptul că a lucrat în regim de urgență. Vă mulțumim și pentru faptul că în mare sprijiniți propunerea comisiei, atât raportorul cât și o parte dintre membrii comisiei. Obiectivul nostru era tocmai de a pune la punct uh, un mecanism flexibil, deci acest mecanism de suspendare și e să fie mai ușor de pus în aplicare dacă um, este nevoie să fie uh, folosit. Am înțeles că raportorul dorește să adauge criterii suplimentare, precum amenințarea la um, securitatea internațională sau amenințare pentru securitatea publică. În ceea ce privește folosirea actelor delegate, știți că Comisia a uh, propus o revizuire um, uh, preprogramată a mecanismului. Actualul mecanism Uh, atunci când condițiile sunt îndeplinite, poate să fie aplicat prin intermediul unui act delegat, însă Colegiul Comisarilor va hotărâ în ce măsură uh, se va folosi un act delegat sau un act de punere în aplicare în temeiul tratatelor. S-a făcut comentarii și despre statistici, monitorizare, raportare. Sunt uh, um, aspecte foarte importante, deoarece suspendarea vizelor este o decizie uh, cât se poate de gravă și care va avea un impact uh, <laughs> important asupra relațiilor cu statul uh, um, în cauză și atunci trebuie să ne gândim foarte bine și să analizăm cu toată obiectivitatea datele înainte de a lua o asemenea hotărâre. Trebuie să existe probe bazate pe informații fiabile uh, înainte de a hotărâ acționarea acestui mecanism. Încă o dată mulțumim uh, raportorului. Mulțumesc. Acum doamna Kelly din partea președinției olandeze. Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Goedemorgen, leden van het LIBE-comité en bedankt. Mulțumesc, mulțumesc pentru faptul că sunt astăzi la LIBE. Noi salutăm uh, inițiativa domnului Dias de Mera. Am avut uh, discuții cu mai multe, uh, cu mai mulți raportori din umbră și cu preștiinția și ne-am dat seama că putem să salutăm atitudinea uh, pozitivă și viteza cu care ați uh, lucrat. În mai, uh, Consiliul a adoptat o, un document de poziție, poziție cu privire la această reformă. Uh, Comisia a preluat documentul și a adăugat câteva elemente, în așa fel încât să țină cont de dorințele statelor în ceea ce privește flexibilizarea, simplificarea și uh, consolidarea mecanismului de selecție. Uh, este vorba de crearea unor mecanisme adiționale, în așa fel încât să ne asigurăm că există ordine publică și securitate, monitorizarea terțelor state care au o foaie de parcurs în funcție de anumite criterii pentru liberalizarea vizelor. Se face un raport uh, din partea Consiliului și al Parlamentului anual iar în ceea ce vește automatismul cu majoritate simplă și notific, uh, notificare din partea statelor membre că un stat nu mai respectă criteriile, atunci Comisia trebuie să uh, poată înainta un mecanism de suspendare temporară a liberalizării vizelor. Sunt anumite state membre la Consiliu care susțin că mecanismul acesta uh, de selecție este o precondiție pentru liberalizarea vizelor la Georgia, Turcia, Ucraina, uh, înainte de aprobare și Consiliul consideră că este important să cunoască și poziția Parlamentului European. În acest sens, uh, așteptăm cu nerăbdare trialogul care să decurgă cât mai rapid și fără probleme. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Mulțumim foarte mult, doamnă Calei. Uh, dăm acum cuvântul raportorului, domnul Diaz de Mera. Gracias, señora presidenta. Pues sí, ha habido... Mulțumesc, doamnă președinte. În nouă lor de cuvânt s-a vorbit despre importanța acestui raport. Mulțumesc din suflet tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Încep cu doamna Iotova. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru cuvintele amabile și Uh, am notat cu mult interes comentariile dumneavoastră, mai ales cele care se referă la mecanismul de reciprocitate. Suntem, să știți, pe aceeași uh, uh, linie de idei, suntem într-un gând. Și uh, eu cred că ne îndreptăm în aceeași uh, direcție. Nu putem să impunem un asemenea mecanism dacă nu există o sinergie. În ce privește importanța actelor delegate? Actele delegate permit respectarea calității de colegislator al Parlamentului European și respectă hotărârea uh, uh, Curții Europene de Justiție din iulie 2015. Um, um, um, Angelica a trebuit să plece din uh, sală și nu am alte comentarii, dar am reținut că sprijină în anumite privințe propunerea comisiei. Doamna uh, Dior vorbește numele lui Cristin și și cu ei sunt de acord. Trebuie să folosim actele delegate în mod eficient o îngrijorează pe dumnea ei și mă îngrijorează și pe mine respectarea drepturilor fundamentale, drepturile fundamentale a cetățenilor din țele terțe. Și e suficient să vă uitați ce scrie la punctul 3. Eu am scris clar salvgardarea drepturilor umane a cetățenilor din uh, statele terțe. Deci vedeți că suntem uh, perfect de acord. Dragul meu prieten, domnul Boni, într-un uh, limbaj uh, cât se poate de uh, frățesc, îmi mulțumește și, și eu îi mulțumesc pentru sprijin. Și mă bucur că este de acord cu poziția mea apropo de actele delegate, care, așa cum am mai spus, conferă Parlamentului un rol principal. Și împărtășesc cu dumnealui ideea unui tratament egal și atunci când vorbește despre Georgia și Ucraina, sunt și eu de acord. Așa cum sunt de acord cu cele spuse despre Turcia. Mă bucur să aud că am putea să acționăm mai rapid. Însă, Doamne, nu știu dacă o să reușim, pentru că de o săptămână am devenit uh, raportor și deja am avut uh, două <laughs> întâlniri cu raportorii din umbră, deci să dea Domnul să putem să ne mișcăm mai repede. Thomas, îți mulțumesc pentru cuvintele amabile. Mi-a plăcut imaginea ta, pe metafora pe care ai folosit-o, a trenului în mișcare și a frânei de urgență. Eu cred că mecanismul de suspendare, da, poate să fie văzut ca un fel de uh, frână de tras în caz de urgență. Ai vorbit despre Kosovo, am notat, căci uh, toată lumea știe ce se întâmplă în Kosovo, ce se întâmplă cu rețelele criminale, așa cum chestiunea turcă ne îngrijorează și uh, probabil că uh, Um, când vorbim despre Turcia, nu putem să nu ne gândim la această frână de urgență. Uh, doamna de la comisie, de la uh, DJ Afaceri Interne, uh, așa cu subtilitate a notat amendamentul meu ce privește actele delegate, deși spune că este răspunderea um, colegiului de comisar, dar vreau să-i reamintesc că uh, um, poziția comisiei care vrea să folosească doar acte de punere în aplicare a fost respinsă prin hotărârea instanței din iulie 2015 și um, Comisia a hotărât să nu facă apel uh, nu, și a fost condamnată. Deci uh, așa este hotărârea curții și ea trebuie să fie respectată. Statisticile au uh, o um, relevanță deloc neglijabilă Doamna de la Consiliu a lucrat deja cu dumneai și apreciez profesionalismul și spun acest lucru în fața tuturor. E o plăcere să lucrez cu dumneai. Sunt de acord cu faptul că trebuie să întărim și să um, um, mecanismul de suspendare și să facem să fie mai flexibil. Avem nevoie de un instrument care să poată să fie uh, um, impus rapid pentru a um, putea pedepsi, între ghilimele, acest stat terț care nu mai îndeplinește condițiile. Încă o dată vă mulțumesc pentru contribuții și sper să pot să lucrez atât de repede pe cât uh, își dorește prietenul meu Boni. Mulțumesc! Uh, mulțumim, domnul Dias de Termenul pentru amendamente este 22 iunie, la ora prânzului, iar votul la Libe este prevăzut. Scuze, întrerupe raportorul. Final, senora. Scuze, am lăsat la sfârșit o chestiune foarte importantă. Domnul Sariuș Volski, vă rog frumos să-mi cer scuze. Uh, am păstrat pentru sfârșit ce ați spus dumneavoastră. Vom ține cont cu toată seriozitatea de avizul AFET și vom ține cont de faptul că mecanismul de suspendare are uh, repercusiuni asupra politicii externe. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și îmi cer scuze că uh, v-am um, uitat. Să Diaz de Mera, sau... Mulțumim, domnule Diaz de Mera. Deci 22 iunie, la ora prânzului, este termenul final al depunerii de amendamente și pe 12 iulie votăm la LIBE. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru participare și cooperare. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 7. Pe 7 iunie 2016, Comisia a publicat o comunicare în ceea ce privește uh, acordul pentru migrație. Și ne interesează acum ce are de gând să facă Comisia cu privire la dimensiunea externă a migrației. Așa că am invitat uh, L-am invitat pe domnul Leonelo Gabrici, care se ocupă de migrație la Global Affairs, la CAE, să ne prezinte o comunicare a Comisiei, ținând cont de faptul că dimensiunea externă uh, este importantă. Am invitat AFE, DROA și DV să participe la acest schimb de opinii. Dragi colegi, dau cuvântul domnului Gabrici. Vă rog, domnule Gabrici. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Spuneați că eu reprezint comisia de la, și de la SAE. Știți, inima mea tot la comisia a rămas, chiar dacă sunt la SAE, căci de acolo am pornit și într-un fel am făcut împreună munca asta. Vreau să vă spun tuturor că ați primit comunicarea deja. Sper că ați primit și uh, pachetul explicativ care facilitează parcurgerea textului și există, da, o recomandare ca Consiliul să adopte textul. Deci următorul pas important este să vedem dacă șefii de stat și de guverne vor uh, adopta sugestiile și propunerile făcute acolo. Ce este esențial în mesajul acestei comunicări? avem uh, două idei. Uh, într-o parte a textului repetăm niște concepte pe care le-am uh, folosit până acum, dar care am vrea să fie resubliniate. E vorba de principii legate de dimensiunea externă a migrației. Și în a doua parte, la al doilea nivel, pavăm calea pentru a avea o prezență mai puternică a Uniunii Europene în acest domeniu, pe plan extern, cerând statelor membre să-și aducă contribuția, fiindcă știm cu toții că nimeni nu se poate descurca singur. Iată doar câteva scurte cuvinte pe aceste aspecte. Ca principii, rămâne unul fundamental, indiferent ce facem uh, cu terțele state, totul trebuie să se bazeze pe un parteneriat. Asta înseamnă că nu ne putem limita mesajul la elementul strict al returnărilor. Vechea dezbatere pe migrație a început uh, foarte tare cu miniștrii de justiție care pe bună dreptate s-au axat pe acest uh, aspect, dar mesajul este că n-ai cum să pui problema cu un terț stat doar din acest punct de vedere. Spunând că venim cu stimulente dacă luați înapoi niște oameni și cu niște uh, pedepse sau sancțiuni dacă nu luați înapoi nimic. Nu, trebuie să fie un uh, parteneriat pentru că aceste state să ne ajute să rezolvăm întreaga problemă migratorie, știind prea bine că adesea terțele state cărora le cerem să fie deschise față de returnare, se confruntă în general și ele cu presiuni grave din partea migrației. Iată Tunisia, un exemplu. E bine să discuți cu Tunisia și e bine să cer să facă un efort la uh, returnarea migranților ilegali, dar să nu uităm că și tunisienii, la rândul lor, au vreun milion sau chiar mai mult de persoane strămutate venite din Libia. E așa o, um, o sinteză caricaturală, dar uh, nu, pot, nu putem să ne limităm strict la uh, această perspectivă a returnării. Cu terțele state trebuie să existe un parteneriat de gestionare a fluxurilor migratorii. Și iar acesta trebuie să se bazeze pe un dialog politic deja existent. Al doilea element din text se referă exact la acest tip de abordare holistică, la tot ceea ce trebuie aplicat în dialogul bilateral politic. Adică, și dau iarăși exemplul Tunisiei. Tunisia este un stat uh, activ în politica de vecinătate, are un acord de asociere cu noi, un plan de acțiune un stat uh, din zona de liber schimb uh, cu bunuri industriale și dacă discutăm cu Tunisia ce putem face nu doar la returnări, ci în general pentru a gestiona problema migratorie, automat ai la dispoziție această platformă care există deja, pe care discutăm comerțul, agricultura, securitatea, statul de drept, un dialog uh, complet, la 360 de grade. În dialogul bilateral sunt anumite lucruri pe care Uniunea Europeană poate să le ofere. De exemplu, un acord uh, de cer liber cu Tunisia, care să permită companiilor de low cost din Europa să îmbunătățească turismul acolo și să genereze investiții. Un mare stimulent care în negocierile holistice ar conta. Și iată, ar fi un lucru care ar veni din competența comunităților, pentru că cerul deschis se ține de comunitatea europeană, Open Sky. Sigur, aceste lucruri nu sunt suficiente. Dacă nu mergem chiar dincolo de asta cu această cooperare, și deci în comunicare se spune foarte clar că și statele membre trebuie să-și aducă contribuția. Statele membre adesea au, uh, din punct de vedere istoric, niște relații bilaterale privilegiate cu anumite state terțe. Și aici uh, lucrurile sunt altfel la capitolul efort. Sunt state europene care sunt mai afectate de migrația ilegală din anumite terțe state, de exemplu. <clears throat> Și aceste state n-au cum să își rezolve problemele doar cu stimulente de tip uh, open sky sau uh, stimularea turismului. Trebuie să se facă mult mai mult de atât, dar este o oportunitate unică să profităm cumva de ideea de migrație pentru a aplica spiritul tratatului de la Lisabona în termeni practici. Deci, în această primă parte a comunicării am reiterat niște concepte fundamentale – dacă vrem, într-adevăr, să obținem ceva, trebuie să ne bazăm pe ele. Abordarea holistică, parteneriatul și să lucrăm unii cu alții la nivel instituțional și la nivel de state. În a doua parte, pavăm calea pentru a consolida contribuția europeană Mă refer la un plan european de investiție. Să vedem ce se întâmplă cu ajutorul clasic pentru dezvoltare. Chiar dacă reușim să sporim sumele, chiar dacă statele membre fac un efort să găsească bani în plus, Um, deci trebuie să vedem ce se întâmplă, care sunt tendințele în aceste terțe state, pentru că unele dintre ele, mai ales cele din Africa, la sud de Sahara și din Asia, devin mai sărace, produc uh, sărăcie și produc persoane strămutate. Deci, pe termen mediu și lung, trebuie să existe o capacitate de a răspunde la nivelul comunității internaționale, la nivelul Uniunii Europene, pentru a face tot posibilul să avem, din punct de vedere socioeconomic, niște parteneri fiabili care să își exercite suveranitatea inclusiv în gestionarea propriilor frontiere. Deci pe asta ne axăm la a doua parte și atunci avem nevoie de niște planuri de investiție. Nu e vorba doar de bani din cooperare, ci este vorba de crearea unui mediu propice investițiilor. Este vorba despre uh, implicarea unor instituții financiare importante. Și asta este o importantă provocare pentru Europa. Ne uităm la Africa și ne dăm seama că Africa a pierdut un pic uh, de teren față de China. Dar avem nevoie de o viziune pe termen mediu și lung pentru a ne revizui parteneriatul și în termeni uh, socioeconomici cu aceste state. Este un lucru care trebuie dezvoltat pe mai departe. Dar este un lucru foarte important, fără de care nu cred că putem uh, schimba tendințele. Ne concentrăm pe 100, 200, 300 de mii de migranți ilegali, sunt 2-3 milioane de refugiați care vin în Europa, dar să nu uităm că trăim într-un mediu globalizat care, per total, produce între 16 și 18 milioane, 80 de milioane, mă scuzați, de persoane strămutate. Și ultimul punct din comunicare se referă la această răspundere a Uniunii Europene ca și comunitate internațională, care cumva trebuie să ghideze restul comunităților sau măcar să-și facă vocea mai puternic auzită la nivel internațional. Aici bat înspre summitul ONU din septembrie, care, în paralel, care merge în paralel cu inițiativa Obama pentru refugiați. Cred că m-am lungit un pic, mai bine las timp și pentru întrebări. Mulțumim foarte mult, domnule Gabrici. Domnul Buziecheviț are cuvântul acum și îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat corect numele. Sunteți de la Digi Home. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Completez ceea ce uh, ne-a spus Leonelo. Comunicarea este într-adevăr un efort comun între Comisie și SAE. Pentru noi comunicarea este un pas foarte important care se bazează pe două valori. Odată, avem continuitatea și ținem cont de ceea ce am făcut deja, atât în plan intern cât și în plan extern. Deja avem mai multe abordări de ani de zile cu anumite terțe state. Nu au fost chiar cele mai eficiente. Iată unde am ajuns. Dar uh, nu e ca și cum am fi luat acum de la zero. Avem o abordare globală pentru mobilitatea migrației, am încercat să oferim mai multe pachete cu privire la acordurile de readmisie și facilitarea vizelor, cum ar fi uh, parteneriatele de mobilitate, agendele comune și așa mai departe. Deci am uh, întreprins mai mulți pași și construind astfel niște dialoguri la nivel înalt, am pus bazele uh, a ceea ce va urma. Am construit așadar pe toate aceste elemente, dorind să eficientizăm lucrurile. Și aici ne devotăm conceptului de parteneriat pentru migrație și acord pentru migrație, Migration Compact. Cel mai uh, important subiect, întâi și întâi, este să facem ca migrația să fie în centrul relațiilor noastre externe. Până acum, abordarea era oarecum sectorială, foloseam uh, anumite instrumente de la DG Home pentru a spori cooperarea cu terțele state. Ei bine, acum cooperarea spune foarte clar, apără de fapt uh, un concept holistic de a utiliza absolut toate instrumentele politice la dispoziția noastră. Cel al doilea element important se referă la parteneriatul cu terțele state. Să nu uităm, efortul este unul comun, trebuie să ne bazăm pe o responsabilitate partajată. Uniunea Europeană e dispusă să facă anumite lucruri, dar trebuie să vedem angajamente și din partea terțelor Apoi, este foarte important ca statele membre să fie direct implicate, pentru că nu are cum să fie un efort doar de-al Uniunii Europene și din cauza competențelor, dar și din cauza statutului relațiilor de care se bucură anumite state membre cu terțele state. Unele state membre au pur și simplu un acces privilegiat la aceste terțe state, iar Uniunea Europeană nu are cum să se bucure de aceeași poziție privilegiată. Prin urmare, trebuie să ne unim forțele, să fim coerenți și să transmitem exact aceleași mesaje. Cu privire la parteneriatul pentru migrație, dincolo de componenta de migrație, mai sunt și altele. Din perspectiva DigiHome ne interesează comerțul, uh, asistența pentru dezvoltare și alte chestiuni sectoriale importante pentru un terț stat. Dar în acest sens trebuie să vorbim cu terțul stat, să-l ascultăm și să înțelegem care este interesul um, acolo. Sunt trei obiective pe termen scurt ale parteneriatului. Să salvăm vieți, să uh, facilităm returnările în cooperarea pentru migrație și să consolidăm rezistența în terțele state, mai ales în acelea care sunt țări de tranzit sau care sunt țări gazdă pentru numeroși migranți sau refugiați. Și obiectivul pe termen lung este acela de a combate originea, uh, de a combate, mă scuzați, cauza migrației. E și componenta financiară foarte importantă. La nivel DigiHome nu prea am avut uh, de făcut mare lucru pentru că aceste fonduri vin uh, de la dezvoltare. Dar sunt lucruri importante pe care le propunem în comunicare, chiar curajoase și noi sperăm să contribuim astfel la eficientizare. În termeni geografici, propunem ca anumite terțe state să fie prioritare, dar asta nu înseamnă că vrem să abandonăm cooperarea cu celelalte, care nu sunt numite explicit. Trebuie însă să ne concentrăm pe anumite terțe state Vrem să ne axăm și pe ruta centrală mediteraneană, de aceea numim uh, cele cinci state acolo, pentru că sunt țări de tranzit și de origine pentru uh, ruta Mediteranei, dar uh, asta nu înseamnă că dăm la o parte celelalte state sau că abandonăm cooperarea pe care am creat-o până acum. Comisia, împreună cu doamna Mogherini și SAE, va crea un mecanism. Întâi trebuie să ne organizăm intern, să vedem uh, cum uh, creăm ceva cu sens, iar statele membre, în spiritul responsabilității partajate, își vor face ele temele de casă în așa fel încât să începem după aceea să abordăm în același spirit terțele state. Vă mulțumesc foarte mult, deschid acum dezbaterea. Începem cu doamna Lauristin. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare cu privire la implementarea practică a acestui acord, acestui pachet. Care este mecanismul de monitorizare a utilizării banilor la fața locului, concret? Și cum vom obține informațiile despre implementarea acestor sume? Ieri m-am întâlnit cu niște oameni din Turcia care reprezentau forțe democratice ce sunt acolo. Uh, aceștia s-au declarat îngrijorați de folosirea banilor europeni, dacă ajung sau nu acolo unde trebuie sau dacă se face abuz. Apoi, care este concret uh, conținutul asistenței tehnice? Pentru că dacă vrem să vedem efecte concrete, Pot să vă spun din experiență cu alte agenții din alte zone ale lumii că e nevoie de asistență tehnică. E această componentă inclusă. Ați prevăzut cumva și o parte educațională cu resurse umane, de exemplu. Vă rog frumos să ne dați uh, câteva informații în plus despre implicațiile practice. Doamna Björk. Eh. Mulțumesc, doamnă președinte. Cât și în cazul dezbaterii precedente privind politica liberalizării vizelor și în acest caz am impresia că scopul este să oprim refugiații care vor să ajungă în Europa. De aceea suntem foarte preocupați în legătură cu um, acest pachet pentru migrație și acordul UE-Turcia. Am impresia că folosim toate instrumentele noastre de politică externă pentru a opri migranții. Politica noastră um, uh, comercială, politica de migrație. Această propunere este o rușine. Ar trebui să semnăm acordul cu țări terțe. Aceasta e o idee bună, dar de fapt nu asta propunem aici. Aici se propune ca dictaturile, regimurile represive, ca Sudanul și Eritrea să fie sprijinite și, practic, îi lăsăm pe alții să facă controlul la frontiere. Statele membre doresc uh, centre închise pe insule departe de granițele noastre și acum doresc să-i lase pe alții, să plătească pe alții pentru a ne păzi frontierele. Deci ne lăsăm pe mâna țărilor care sunt gata să cedeze. În plenară, multe grupuri politice cred că vor avea o poziție foarte critică față de această propunere. Nu avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de soluții uh, bazate pe solidaritate pentru a-i primi pe refugiați și pentru a lăsa granițele Europei deschise. Mulțumesc! Grazie, grazie, Presidente. Urmează doamna Schlein. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e niciun dubiu că e nevoie de un plan mare de investiții pentru Africa, care ar putea duce la un program de cooperare vast. Dar această propunere ne creează și preocupări. Se pare că se dorește să se sporească capacitatea cu țările terțe pentru a împiedica persoanele care fug de războaie și sărăcie să ajungă în Europa. E vorba de uh, raportul Uniunii cu statele terțe care este supus unei condiționalități, care, după părerea mea, uh, trădează sensul cooperării, pentru că se pune un accent uh, sporit asupra gestionării frontierelor, care nu e cooperare pentru dezvoltare, nu creează oportunități pentru tinerii africani și nici nu reduce inegalitățile, ba din potrivă riscă să facă să crească. Deci se iau fonduri uh, destinate cooperării, Uh, care sunt transferate la crearea de capacități și gestionarea frontierelor. Nu mi se pare că aceasta este uh, calea de urmat și, așa cum a spus deja cineva, am impresia că e vorba de o tentativă de a ne externaliza responsabilitățile de paza frontierelor, dar să nu uităm că dacă statele membre ar fi pus în aplicare deja soluțiile comune europene, dacă s-ar fi angajat anul trecut în cadrul agendei europene pentru migrație, nu ne-am aflat astăzi în situația în care ne aflăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Guerrero Salom. Mulțumesc, doamnă președinte! Poate ar avea sens să spun că prezența mea aici se datorează faptul că sunt raportorul permanent pentru ajutorul umanitar în Comisia pentru Dezvoltare și în această capacitate interpretez anumite uh, preocupări ale, sau prezintă anumite preocupări ale Comisiei pentru Dezvoltare legate de această propunere, dintre care uh, unele au fost deja exprimate într-o intervenție anterioară. Mai întâi aș dori să spun că nu mi se pare corect să punem migrația în centrul acțiunii externe ale Uni- a Uniunii Europene. Până la urmă, deja suntem conștienți de faptul că Africa, că avem o frontieră externă, practic, cu Africa, nu din, uh, în sens politic, dar în sens geopolitic, geostrategic. Deci Africa este în vecinătatea noastră și dacă sau rezolvăm problemele de sărăcie și de conflictele armate din Africa, sau ne vom confrunta cu un flux continuu de migrație din Africa spre statele europene. Sunt sute de mii de persoane care fug de foamete și de războaie. Dar a pune migrația și problema refugiaților în contextul acțiunii externe mi se pare necesar. Apoi, parteneriatul, doar parteneriatul uh, este metoda de lucru posibilă. Noi nu putem să impunem unilateral o politică țărilor uh, de origine ale migranților sau ale refugiaților. Trebuie să abordăm problema în parteneriat, în cooperare cu aceste țări. Preocupările sunt legate de mai multe aspecte. Întâi, așa cum s-a spus, este dificil să abordăm politica de dezvoltare dintr-o perspectivă excesivă, de condiționalitate excesivă. Eu nu zic că nu trebuie să existe niciun fel de condiționalitate, din potrivă. Noi, în politica de dezvoltare, deja înainte să existe o propunere nouă, Deja am inclus condiționalități um, legate de respectarea drepturilor omului sau de bună guvernanță sau alte aspecte, dar nu legate de polit, poziția politică pe care o, o pot adopta aceste țări care beneficiază de politica noastră de dezvoltare, pentru că obiectivul politicii de dezvoltare este lupta împotriva sărăciei, oferirea de oportunități și nu neapărat să condiționeze sau să influențeze politica, politică. pol, poziția politică a țării care primește acest ajutor. Politica umanitară se bazează pe o serie de principii pe care nu trebuie să le amintesc aici, dar printre ele se numără neutralitatea și imparțialitatea care sunt principii care uh, fac să nu poate să existe o condiționalitate de acest tip. Apoi se pune dimensiunea uh, bugetară a acestui efort. Hai să fim serioși. În momentul de față um, reunim resurse care există deja în planul pentru Siria sau în fondul de, pentru dezvoltare și sunt sume foarte limitate uh, față de um, dimensiunile problemei cu care ne confruntăm. Comisia anunță că în toamnă va face o propunere de uh, duplicare sau de pe modelul EFSI pentru um, a strânge o sumă mare de 600-700 milioane de euro. Uh, dar și în acest caz ar fi nevoie de contribuții din partea statelor membre care deocamdată nu sunt gata să facă aceste contribuții. Deci, cu această propunere de, de, de fonduri, jumătate ar trebui să vină din partea statelor membre. Dacă statele membre vor reacționa așa cum au reacționat în cazul crizei refugiaților în Uniunea Europeană, trebuie să recunoaștem că viitorul nu e promițător. Africa e un continent imens, cu populație în creștere și dacă nu um, facem eforturi care să corespundă dimensiunilor Africii, nu vom putea rezolva problema. Fără un buget suficient, uh, adevărul este că Comisia nu are buget suficient la dispoziție și este un subiect care trebuie discutat în altă parte, dar sau statele membre se angajează să participe sau nu ajungem nicăieri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kirkop. Thank you. <clears throat> Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc, domnul președinte. Sunt propuneri foarte interesante, observațiile comisiei sunt foarte interesante și doresc să mă concentrez asupra modului în care sunt folosite fondurile și modul în care se folosește termenul performanță. Performanța este un, un termen dificil, mai ales când îl folosim în context cum este cel al migrației, dar cum se, evalua, cum se va uh, evalua performanța în cazul acestor fonduri suplimentare uh, folosite în modul propus? Aș dori să știu mai multe, să primesc mai multe detalii despre acest lucru. Sunt termeni de interesanți. Uh, un termen pe care în anii 90, când am fost eu ministru pentru migrație, nu le puteam folosi. Ehm, stimulentele pozitive sau negative mi se par interesante când vine vorba ehm, de relația cu țările care doresc să coopereze, dar apoi folosim termene ca fiind consecințe pentru cei care refuză să coopereze. Mi-aduc ce aminte de uh, momentul în care eu am fost uh, în opoziție în țara mea și foloseam aceste metode cu uh, cei care nu erau loiali mm, uh, guvernului. Oricum, nu vreau să vorbesc acum despre politica internă din Regatul Unit. Doresc să mai întreb dacă există o relație directă între migrația legală și uh, migrația, migrația ilegală. Întotdeauna ni se aduce uh, argumentul că dacă cresc oportunitățile de migrație legală, automat va scădea presiunea migrației ilegale. Nu sunt sigur că se întâmplă asta. Aș dori să obțin mai multe informații concrete în legătură cu um, rezultatele, consecințele reale, pentru că am dubii aici. Uh, și în fine doresc să mai spun că indiferent ce mecanisme creăm, este esențial să existe claritate în legătură cu abordarea noastră, fie că vorbim despre consecințe, fie că vorbim despre uh, migrație legală sau ilegală sau notificarea circumstanțelor sau modul în care poate ajuta Uniunea Europeană, trebuie să existe claritate și mă întreb dacă mm, ne pierdem aici în cuvinte minunate, dar până la urmă realitatea de pe teren nu este poate diferită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chirco. Pare cuvântul doamna Wikstrom. Mulțumesc! Când îl ascult pe Timothy Kirkhope, sunt, um, mă inspiră. Nu doar că este, um, aduce mult umor în discuție, dar uh, și multă creativitate și energie Uh, și uh, cred că sunt uh, lucruri de care putem beneficia cu toții. Când vorbim despre această propunere, trebuie să uităm contextul în care este făcută ea. Contextul este că lumea a luat foc. Întotdeauna trebuie să cooperăm, să, să fim în parteneriat cu țările vecine, dar în ce măsură? E normal să ne gândim la um, lăsarea responsabilităților noastre umanitare pe, numeri, pe umerii altora. Mă tem că de data aceasta nu vom face decât să extindem acordul UE-Turcia uh, la țări cum ar fi Libia. Uh, ministrul din Austria a vorbit despre acest lucru de curând. Noul ministru suedez pentru afaceri europene acum 10 zile a vorbit uh, despre nevoia absolută de a ajunge la un acord cu Libia, dar Libia este un stat falimentar. Dorim să repetăm uh, situația uh, acordului cu Turcia în cazul Libiei ce, și ce țări vor urma. Uh, sincer, acum când vine vorba de finanțare, trebuie să ne gândim că ce cheltuim deja în urma acestei declarații privind relația cu Turcia, uh, este o sumă mai mare decât tot ajutorul pentru dezvoltare pe care îl oferim restului lumii, întregii lumii. Sunt foarte mulți bani. Uh, asta vrem să facem și cu alte țări și după aia ce facem? Ce se alege din asta? În ce context vom mai acționa noi? Vom aplica conceptul fortăreții Europa? Eu mă tem că această propunere ne va apropia cu încă un pas de fortăreața Europa. Și eu sunt foarte preocupată de acest lucru. Întotdeauna trebuie să cooperăm cu țările vecine, dar să externalizăm controlul frontierilor europene nu mi se pare un lucru pe care trebuie să luăm serios în discuție în momentul de față. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Holmeier. De Um, ich... Mulțumesc, doamnă președinte. No, remarcile au fost destul de amestecate și um, nu merg neapărat mână în mână cu ceea ce discutăm aici. Am înțeles că discutăm despre domeniul uh, angajamentului în terțele state. Este o necesitate și chiar sunt convinsă că trebuie să investim mai mult în terțele state, să investim în oameni, sunt de acord cu colegii uh, SND, pentru că mulți oameni pleacă în aceste state pentru că îi mână nevoia. Aparatul de stat se află într-o stare deplorabilă, nu mai există siguranță, nu mai există poliție, nu mai există perspectivă de viitor, există puțină construcție economică în aceste state și, prin urmare, noi trebuie să investim în aceste state pentru că obiectivul nu este să plece cât mai mulți oameni ca noi să putem prelua, ci ca mulți să poată să rămână acasă pentru că au o perspectivă. Acesta este obiectivul nucleu și de aceea eu salut uh, demersul Comisiei în acest sens. Aș vrea ca din partea statelor membre să văd un angajament mai mare în, în ceea ce privește stabilizarea anumitor regiuni și sprijinul oferit în acest sens pe continentul african. Și apoi, dacă bine am înțeles eu Comisia, nu e vorba de a crea o fortăreață Europa, dar există niște fluxuri total lipsite de control care ar trebui preîntâmpinate. Sunt uh, niște fluxuri care nu pot fi uh, rezolvate de către statele membre și care duc la divergențe între statele membre și în Uniunea Europeană, de fapt. Și fac necazuri, tocmai pentru că statele membre ajung să se certe unele cu altele și nu mai găsesc o uh, Uh, soluție, ceea ce rezultă într-o lipsă acceptanței în rândul populației. Deci, uh, trebuie să putem prelua într-o manieră ordonată refugiații și mă bucură faptul că se fac, măsu- se, se fac pași în acest sens pentru a mijloci o migrație legală structurată. Este un lucru de bun simț. Trebuie să privim întregul concept, așa cum este el. Nu ne putem uh, alege pe cine promovăm mai cu drag. Dar e foarte clar că dacă dăm bani, atunci trebuie să fie pentru stabilizarea regiunii, pentru ca mai puțini oameni să-și piardă viața. Și dacă nu se dorește o cooperare cu Libia în acest domeniu, atunci să știți, vă rog frumos, că Libia um, se confruntă cu atâția migranți și um, persoane care tranzitează pentru că în Sahara sunt 1,5 milioane de cadavre. Haideți să preîntâmpinăm asta, pentru că nu doar Mediterana este mormântul oamenilor, Sahara este de fapt mormântul oamenilor, pentru că acolo mor mai mulți oameni decât uh, în Mediterana la ora actuală, încercând să își salveze viața și să scape. Putem să oferim ajutor, dar nu doar pe teritoriul Uniunii Europene. Noi, europenii, trebuie să ne preluăm răspunderea și să acționăm în afară. Va trebui să discutăm la nivelul statelor membre. Avem însă o uh, răspundere pentru a investi mijloace suficiente pe continentul african, în așa fel încât populația obișnuită, normală, să poată profita. Dacă reușim să ajungem la un acord de bun simț, atunci uh, eu cred că noi, Parlamentul, putem să devenim o forță. Nu avem cum să salvăm întreaga lume, nu avem cum să uh, furnizăm ajutor întregii lumi. Și dacă am face asta, am greșit, dar trebuie să încercăm să ne aducem o contribuție cât mai mare cu putință, cât timp se poate face structurat. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, doamna Holmeier. Uh, președinția olandeză, dacă dorește să intervină, mm, face semn că nu. Atunci mă întorc la comisie. Vă rog frumos, domnule Gabrici. You, you keep on saying that I'm the commission, but uh, I'm the European... Tot spuneți că sunt de la comisie, dar sunt de la <laughs> Serviciul de Acțiune Externă, dar, uh, într-adevăr, țin și de comisie. Și voi uh, începe cu ultima dumneavoastră intervenție. Ați spus foarte clar că statele membre ați spus că sunt, au un comportament oarecum schizofren, dar ați spus că au o problemă de coerență între ele, cele 28 de state membre și au o problemă majoră în, uh, în interiorul lor, în împărțirea uh, sarcinilor între ministrul de interne și ministrul afacerilor externe. Vă rog, priviți această comunicare cu, ca un document cu elemente bune și mai puțin bune, dar mai ales um, ca uh, aducând în discuție o serie de probleme, poate unele trebuie subliniate mai mult, altele mai puțin, dar este totuși o serie de chestiuni puse în discuția statelor membre și al guvernelor statelor membre, care vor avea ocazia să comenteze și să ia o decizie și vom vedea dacă vor reuși să imprime o direcție instituțiilor și statelor membre pentru că ele să participe la eforturi și să facă un pas înainte. Deci acesta e o observație generală. Nu priviți această comunicare ca fiind uh, 100% voința doamnei Mogherini sau a domnului uh, Juncker. Vă rog, luați acest document ca fiind reacția instituției la solicitarea Consiliului de a pune în discuție anumite lucruri. E important acest lucru, pentru că observațiile generale făcute aici, sau multe dintre ele, sunt uh, foarte logice și dumneavoastră, de parlamentari, apoi vor trebui să, va trebui să spuneți acest lucru nu doar mie, ci și statelor membre. Aceasta a fost prima mea observație fundamentală. Acum pot să răspund rapid la diferitele întrebări. Mi s-a pus întrebarea legată de ce înseamnă azi formula de pachet. Este un fel de agendă bilaterală revizuită privind relația cu țări terțe, în care anumite elemente, cum ar fi justiția și afaceri interne, dar și statul de drept, respectarea Convenției de la Geneva, respectarea ă, dreptului internațional și gestionarea fluxurilor de migranți și returnarea imigranților ilegali, care nu erau clarificate în trecut, sunt ă, ă, deci vom revizui bilateral agenda noastră politică, avem dialog în domeniul mediului, transporturilor, comerțului și așa mai departe, dar și această componentă de justiție și afaceri interne. Și apoi această agendă bilaterală necesită un angajament din partea partenerilor și va fi sprijinită cu toate instrumentele disponibile. Voi da un exemplu concret pentru ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba. Voi lua Tunisia de exemplu, din nou ca exemplu. De ce? Pentru că nu este în actualitate momentul de față și, în al doilea rând, pentru că Comisia și Serviciul de Acțiune Externă în momentul de față pregătesc o comunicare privind relația cu Tunisia în general. Ei bine, Tunisia este o țară care deja are legătură juridică cu Europa prin acordul de asociere. Are deja un plan de acțiune în cadrul politicii de vecinătate. Deci, are deja o agendă bilaterală în cadrul căreia s-a angajat la anumite lucruri. Deci, în cadrul acestui dialog bilateral, vom reevalua diferitele elemente și, în diferitele elemente, printre fetele elemente există toate elementele legate de gestionarea fluxurilor migratorii, respectarea uh, Convenții de la Geneva, modul în care sunt tratați refugiații în țara lor și modul în care se facilitează returnarea dacă sunt imigranți ilegali. Dar uh, nu acesta este principalul obiectiv. Obiectivul este un angajament al tunisienilor care pot decide care este viitorul pe care îl doresc, dacă doresc să aibă un guvern uh, viabil din punct de vedere socioeconomic, capabil uh, să-și exerseze suveranitatea și gestionarea frontierelor. Deci, acesta este Uh, principiul inteligent more for more în comparație cu principiul stupid more for more. Dacă cel stupid era, pot să vă dau, vă dau câteva prăjiturele sau câțiva morcovi dacă respectați democrația conform standardelor noastre. Dar acum promovăm principiul inteligent more for more. Cu cât voi, uh, Tunisia, printr-un proces uh, intern, decideți de să legați dezvoltarea dumneavoastră dezvoltarea voastră viitoare de Europa, cu atât noi cerem mai mult, îți cerem mai mult ție Tunisiei. Deci așa funcționează condiționalitatea. Ea este una voluntară. Dacă Tunisia hotărăște ea însăși că dorește să facă anumite lucruri, și în cadrul acestui dialog există și componenta migrație, atunci este solicitarea lor voluntară și cu cât ne cer mai multe, cu atât le putem și noi cere mai multe. Deci acest aspect este fundamental. Pentru că am auzit într-o serie de intervenții că impunem condiționalitatea. Da, este o condiționalitate politică, dar nu e condiționalitate de genul dacă nu vă luați refugiați înapoi, nu vă dăm, uh, uh, nu, nu, nu vă dăm morcovul pe care l-am promis. Condiționalitatea reală, funcțională, este una politică cu guvernele cu care discutăm. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre dictaturi, despre țări corupte și nu putem avea condiționalitate prin bețe și morcovi cu o țară coruptă. Trebuie să ai o agendă bilaterală să vezi dacă poți să folosești prin condiționalitate să, să, să uh, faci în așa fel încât aceste țări să nu fie cauza reală a migrației. Pentru că e frumos să spui că migrația se datorează uh, catastrofelor naturale și așa mai departe, dar unul dintre principalele motive ale faptului pentru care există peste 80 de uh, persoane strămutate în lume sunt uh, guvernele care, prin politica lor, îi fac pe oameni să fugă. Și unele țări sunt țări foarte bogate Deci, haideți să nu um, aruncăm, uh, să punem toate în aceeași oală, în această comunicare. Există conceptul că dacă dorim parteneriat, trebuie să fie un parteneriat adevărat, cu abordare holistică, și putem folosi ocazia acestei crize migratorii care ne obligă să revizuim puțin conceptul în sine, conceptul parteneriatului cu țări terțe și conceptul folosirii fondurilor pentru cooperare. Și aici vă facem încă observație în legătură cu fondurile. Sper că voi răspunde la o serie de între, dintre întrebările care au fost puse. Bun, deci producem, promitem mai mulți bani și ce primim în schimb, cum vor fi monitorizate aceste fonduri? În primul rând, fondurile pentru cooperare există deja, există un mecanism de control de statele membre, de curtea de conturi și așa mai departe. Acum, fondurile suplimentare. Unde vedeți că ar exista fonduri suplimentare? Nu avem fonduri suplimentare în bugetul Comisiei și, așa cum a spus cineva, nu văd că statele membre, acum în momente de criză, cum ar putea promite sume suplimentare importante în acest scop. Dar în comunicare se spune că trebuie să ne gândim la, să, să găsim o nouă viziune strategică pentru dimensiunea externă a investițiilor europene. Voi reveni la exemplu cu Tunisia. Tunisia are o zonă de liber schimb cu noi și, la un moment dat, Volkswagen se gândea să investească în Tunisia să subcontracteze anumite componente pentru um, mașinile Volkswagen în Tunisia. Și un, grație acestui acord, Italia în, uh, are subcontractanți în sectorul textil, uh, care creează de 30 și 40 de de locuri de muncă în Tunisia. Deci, Ajutorul pentru dezvoltare, fondurile de ajutor pentru dezvoltare sunt cele care sunt. În comunicare se spune că finanțăm 500 de milioane de, din rezervă, mai mult nu avem. Și nu aceste 500 de milioane schimbă ceva, dar eh, dorim să folosim în mod diferit dimensiunea externă eh, a politicilor europene, cum ar fi un acord de tip Open Sky eh, cu Tunisia, care ar permite companiilor low cost să uh, ofere oportunități de dezvoltare a turismului în această țară și să aducă investiții private. Acesta este conceptul planului de investiții mm, la care se face aluzie în uh, comunicare. Cele două lucruri sunt legate pe baza principiului more for more. Dacă în, în uh, Uh, dialogul politic cu Tunisia. Tunisienii spun, doresc să facem o legătură între dezvoltarea noastră socioeconomică cu Europa și piața internă, trebuie să facem acord cu Tunisia și să cerem de la Tunisia anumite lucruri. Dar și noi trebuie să ne ținem de promisiuni. Apoi, am mai fost întrebat ce facem cu migrația legală. Tim a vorbit despre migrația legală. Eu mi-amintesc de Jack Straw, ministrul de interne, care a vorbit despre ea acum vreo 15 ani și atunci eram purtătorul de cuvânt al comisarului Vitorino, care era președintele Comisiei Libe la sfârșitul anilor 90. Apropo. Și atunci aveam propunerea comună pentru propunere și migrație, care a fost făcută de 15 ani. Și atunci ne gândeam cum putem folosi inteligent, dacă se poate, la nivel european, migrația legală. Refugiații sunt separați. Ei sunt acoperiți de uh, uh, Convenția de la Geneva. Este, este aspectul umanitar. Dar când vine vorba de Uh, migranții legali. Aici se pune problema ecuației între cererea și uh, oferta uh, forței de muncă, care nu e reglementată azi și ar putea fi reglementată un pic. De exemplu, acum 15 ani, comisarul Vitorino a propus să existe permise temporare de muncă în sectorul agricol pe vremea crizei din Spania cu Marocul uh, și așa mai departe. Și ideea era să, ca cineva să vină din Africa subsahariană să lucreze în Spania sau în Italia, să strângă roșii sau mai știu eu ce, și apoi să se întoarcă. Și atunci era interesant să vedem că mai multe guverne și mai ales anumite partide politice au acuzat această propunere ca fiind o, o modalitate de a exploata pe acești oameni. Îi chemi în Europa, îi pui la lucru 3-4 luni și apoi îi dai afară. Dar filozofia era să vină în Europa fără să-și riște viața, să vină și să beneficieze de asigurare de sănătate și așa mai departe și în patru luni ar uh, câștiga bine și ar fi bani suficient să se întoarcă acasă, să se întoarcă anul următor și între timp să aibă grijă de familie. E un uh, exemplu simplu, dar revin acum la prima întrebare. În acordurile și parteneriatele cu țări țerțe, nu dorim să discutăm doar despre readmisie, luați uh, uh, migranții înapoi. Nu dorim să analizăm controlul granițelor externe. Dorim un parteneriat în care, bineînțeles, readmisia trebuie să fie inclusă, dar doar ca o componentă și, de asemenea, altă componentă trebuie să fie migrația legală. Mă voi opri aici acum, dar principalul meu mesaj este, vă rog, adresați-vă comentariile nu doar mie, pentru că sunt de acord cu jumătate dintre ele, dar uh, Transmiteți-le și statelor membre. Nu uitați că această comunicare vine din, uh, se bazează pe uh, o solicitare a Consiliului, care se bazează pe o solicitare precedentă și așa mai departe. Uh, și pe concluziile Consiliului din momentul în care a început criza migrației și ați citit ca și mine primele concluzii ale Consiliului la nivel de state și de guverne. Ei au transmis mesajul că sunt, suferim un fel de invazie și prima prioritate era să ne păzim granițele și așa mai departe și să dezvoltăm dimensiune externă. Hai să nu zicem să-i trimitem înapoi acasă, dar a fost o reacție politică a șefilor de state și de guverne. Vă invit să citiți concluziile ministrilor de justiție și afaceri interne din octombrie anul trecut, pe 15 octombrie, cred, și dacă citiți aceste concluzii, deci ale reprezentanților statelor membre, ca mesaj pe care îl transmit nouă instituțiilor, vedeți acolo că se folosește principiul more for more sau, mai, sau less for less, deci mai mult eh, dacă nu cooperați în domeniul readmisiei, atunci noi folosim bățul. Acum, mai puțin de un an mai târziu, avem o comunicare în care vorbim despre parteneriat, despre responsabilități și despre angajamentele celorlalte părți. Și, bineînțeles, vorbește mult despre readmisie în acest document, pentru că ni s-a cerut asta, dar face parte dintr-un context mai larg. Vă mulțumesc! Mulțumim. Acum, domnul Uzia, Vă mulțumesc. Doar câteva lucruri ca să completez uh, ce a spus colegul pe punctele tehnice, pentru că restul a fost foarte bine explicat de Ornelo. Mai întâi, apropo de spiritul acestor parteneriate, parteneriatele din acest pachet și care este abordarea noastră. Nu dorim să externalizăm în vreun fel paza frontierelor. Nu, noi vrem să întărim capacitatea acelor țări de a-și proteja propriile frontiere. Și atunci când vizitezi aceste țări, auzi că de fapt îi interesează foarte mult propunerea noastră, pentru că nicio țară din lume nu-și dorește ca traficanții și contrabandiștii să traverseze frontiera fără să-i supere nimeni. Uh, noi ne concentrăm uh, nu doar pe oameni, dar și pe bunuri. O a doua observație. Dorim să ne asumăm răspunderea în ce privește protecția internațională. Nimeni nu ar uh, propune vreodată să se refuze accesul unui adevărat refugiat în UE. Totuși, noi propunem să existe mai multe căi legale uh, inclusiv uh, readmisia. Noi nu ne ascundem în spatele cuvintelor. Trebuie să fiți conștienți de amploarea fenomenului și oamenii care fug din zonele de război preferă să rămână cât mai aproape de uh, țara lor de baștină, ca de exemplu, nu știu, în Etiopia și atunci când rămân acolo, o fac pentru că au um, ales. Și dacă cumva nu mai au cum să rămână acolo, se mută și mai departe. Dar ei nu vor musai să vină în Uniunea Europeană. Vrem să creăm condiții de primire a acestor oameni acolo unde locuiesc ei <laughs> sau acolo unde aleg ei să rămână atunci când au trebuit să fugă din zonele de război. În ce privește instrumentele? Uitați-vă la această propunere și dintr-o perspectivă diferită, cea a avantajelor. Noi vrem să acordăm mai mult sprijin, vrem să facem totul în spirit de parteneriat, să vedem ce anume este necesar și ce nu. Nu uh, suntem uh, pe punctul de a vedea unde folosim bățul și unde um, mai degrabă îi momim ca să accepte cu tare sau cu tare propunere că va fi vorba despre ajutor uh, bugetar, uh, tehnic, uh, schimb de bune practici. Um, noi le întindem o mână de ajutor, vrem să consolidăm capacitățile lor, vrem să răspundem nevoilor acestor țări. Thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Însă, înainte de a o face, vreau să vă spun că ultimul punct de pe ordinea de zi de azi dimineață, de fapt, va fi amânat pentru că doamna Faion nu poate să fie prezentă, deci va trebui să-l reprogramăm, poate pentru mâine dimineață. Acum vă propun să trecem la negocierile în ce privește baza de frontieră și de coastă. Acest raport a fost uh, deja prezentat pe 13 mai, de atunci uh, au avut loc trei trialoguri și dau cuvântul domnului raportor ca să ne spună în ce stadiu se află negocierile. Mulțumesc, Inga! Într-adevăr, spune domnul Pabrix, sau au făcut deja multe eforturi în timpul acestor discuții despre propunerea vizând paza de frontieră și de coastă. Aș vrea să amintesc colegilor care nu au urmărit acest dosar că este uh, un subiect foarte important din punct de vedere strategic, politic și instituțional este important pentru noi toți, pentru că vrem să consolidăm puterile și um, competențele agenției Frontex. Ne dorim să găsim o cale eficientă pentru a îmbunătăți uh, gestionarea frontierelor externe. Știți că în momentul de față Europa se confruntă cu o criza migrației fără precedent. Suntem uh, în fața unui risc uh, uh, din ce ce mai mare de atentate teroriste. Trebuie să facem față instabilității din mai multe regiuni a lumii și din acest punct de vedere nu mai avem prea multă marjă de manevră în ceea ce privește gestionarea frontierelor. Cum spuneam, este un subiect complex, dar care trebuie să fie soluționat și dacă vă uitați la ce cred parlament, um, cetățenii europeni, cetățeni pe care noi, deputații, îi reprezentăm, veți vedea că ei se așteaptă la o propunere concretă din partea noastră instituțiile europene și Parlamentul European îndeopște trebuie să dovedească că sunt capabili să ia o hotărâre care să aibă o consecință notabilă asupra securității cetățenilor, care să garanteze drepturile, care să respecte cele mai ridicate standarde pentru acești bieți oameni care uh, mor încercând să ajungă pe coastele Europei. În ce privește trilogurile, pot să vă spun că după o perioadă scurtă de timp, uh, mă bucur să anunț că au avut loc 5 întâlniri de natură tehnică și 3 triloguri. Pe mai multe puncte s-au obținut progrese și vreau să mulțumesc asistenților și consilierilor pentru eforturile lor. Mă bucur că între raportorii din umbră, de asemenea, um, există un climat de cooperare și înțelegere. Nu întotdeauna este ușor să, să cazi la învoială, să ajungi la o înțelegere și Sper că la sfârșit vom fi uh, victorioși și vă vom putea prezenta cât mai repede cu putință rezultatul acestor negocieri. Cred că nu uh, mai avem mult până să ajungem la un acord cu Consiliul pe mai multe puncte pe care am să le trec acum în revistă. Primul dintre ele este articolul 4, conceptul uh, gestionării integrate a frontierelor, care este semnificația acestui concept. Am reușit să ajungem la o înțelegere cu reprezentanții Consiliului. Să acceptă în general ideea că Parlamentul European trebuie să aibă un rol mai mare în ceea ce privește Um, Agenția Executivă pentru Paza uh, Frontierelor. Și este foarte important pentru că uh, atunci când ai o anumită răspundere, ai și mai multe drepturi. Comisia și Consiliul aveau ceva dubii uh, la început în ce privește numărul reprezentanților Parlamentului, dar am reușit să-i convingem am discutat și despre ofițerul de legătură din statele membre, articolul 11. Cred că și aici ne apropiem de un compromis în pofida obiecțiilor pe care le aveau uh, Consiliul și statele membre însă am reușit să le explicăm de ce este important să existe acești ofițeri, care vor fi competențele lor și faptul că ei vor permite facilitarea cooperării între statele membre și vor facilita schimbul de informații. Este deosebit de greu să-ți închipui o situație în care uh, putem să ne gestionăm eficient statele, um, frontierele externe și putem să oferim ajutor uh, în timp real dacă nu avem toate informațiile actualizate. De unde și propunerea noastră pe care o apărăm în timpul trilogurilor. Și cred că am reușit să îmbunătățim textul inițial al comisiei. Următorul punct unde pot să raportez că s-au făcut progrese este vorba despre evaluare. Această evaluare pe care o va face agenția este foarte importantă pentru a putea depista eventualele uh, slăbiciuni în sistemul de pază a frontierei și este o evaluare care va merge în paralel cu mecanismul uh, aferent din Schengen. Și cred că vom avea parte de o înțelegere în timp real a ceea ce se întâmplă în jurul frontierelor noastre. sau um, îmbunătățit um, condițiile și formularea și de la alte articole, mai ales cele cu privire la asistența sub formă de resurse umane. Dacă uh, vin Uh, grăniceri în diferite state membre, dar nu au la dispoziție mijloacele tehnice de care au nevoie, atunci nu au cum să-și facă treaba. De aceea spunem că trebuie să existe resurse umane și mijloace tehnice suficiente de fiecare dată. Anumite state membre ar putea să obiecteze pentru că au nevoie de mai mult timp ca să pună la dispoziție aceste mijloace tehnice Totuși, eu sunt ferm convins că ar putea până la urmă să accepte această idee și sper că la Consiliu vor uh, ajunge la un compromis, pentru că atunci când își iau angajamentul să pună aceste mijloace tehnice și resurse umane la dispoziție, cât mai repede cu putință, vom avea o garanție suplimentară. În ce privește acest uh, grup de uh, 1500 de uh, Uh, grăniceri din toate statele membre din care să uh, se poată selecționa uh, persoane care se poate să fie trimise în cazuri de urgență la o frontieră externă, cred că și aici am ajuns la un compromis. Inițial, um, Consiliul a greia propunerea Comisiei, dar acum, um, deși înțelegem argumentele Consiliului, noi ne-am apărat punctul de vedere. E adevărat însă că trebuie să um, te gândești la um, perioada necesară pentru a mobiliza un număr atât de mare de uh, persoane, pentru că oricum nu știm ce se va întâmpla pe viitor. Uh, pe de altă parte, creăm o agenție care trebuie să existe pe termen lung, nu doar pentru ce se va întâmpla mâine sau poi mâine. Deci o agenție care să poate să permită, cum spuneam, o mai bună gestionarea a frontierelor. Am făcut progrese importante pe drepturile fundamentale. Vă dau câteva exemple. La articolul 1 se face trimitere la, articol, la drepturile fundamentale uh, și um, protejarea datelor personale, schimbul de informații, acestea sunt uh, dispoziții orizontale și vorbim despre uh, protejarea tuturor drepturilor. Deci, în mare, ne-am asigurat că orice forță politică din Parlamentul European sau din afara acestui for nu se vor putea vreodată plânge de faptul că nu am luat în serios drepturile fundamentale în acest um, text. Și mă aștept ca noi toți, ce care ne pasă de drepturile fundamentale, să sprijinim la sfârșit uh, crearea acestei agenții. Dar uh, mai sunt obstacole și în ceea ce este problemele, avem câteva articole mai dificile. Trialogul va continua, la fel și reuniunile tehnice și sper să obțin un progres și pe aceste subiecte. Vă menționez acum câteva. Avem o chestiune nerezolvată în ceea ce privește acțiunile urgente impuse la articolul 11, iar Parlamentul European a decis să sprijine Consiliul, deci Consiliul să ia decizia, iar Parlamentul nu este de acord ce se întâmplă dacă un stat membru nu este gata să coopereze. Sigur, este un caz uh, ipotetic. Mă gândesc că este de bun uh, simț uh, să se ofere asistență acolo unde trebuie, dar după cum știți, uh, Consiliul aici sugerează că dacă într-adevăr se întâmplă așa ceva, să se permită controlul intern la frontieră. Asta e sugestia. În continuare nu avem un acord între noi, dar Și colegii de la comisie ne-au tot adus aminte că dacă creăm un tigru, nu putem să-l trimitem uh, automat uh, la dentist ca să-i înlăture toți dinții. La fel și cu acest document. Uh, poate să fie el, poate să aibă el colți, dar sunt doar pe hârtie. Deci trebuie ca legea să fie respectată. Este foarte important Altminteri ne subminăm uh, propria poziție. Asta e convingerea mea personală. Eu cred că aici, până la urmă, bunul simț uh, va câștiga. Se dorește eliminarea cuvântului coastă din tigru. Din uh, titlu, mă scuzați. <laughs> Dar problema este că noi trebuie să fim aici implicați. Convingerea mea este că și aici vom găsi o soluție de bun simț. Iarăși o chestiune de nu avem un acord complet este numirea directorului executiv și chestiunile instituționale. Sperăm să obținem un echilibru între prerogativele Consiliului Director și ale directorului executiv. La Consiliu sunt reprezentate statele membre și căutăm aici un compromis. indiferent cum se încheie discuția, rolul Parlamentului va fi mai puternic ca înainte, ceea ce iarăși este important și trebuie să ținem cont că și drepturile acestea vin cu răspunderi în plus. Iar apoi, nu avem un acord cu privire la returnări. Agenția ar putea avea responsabilități sporite la returnări, dar sunt câteva subiecte rămase deschise aici și n-am găsit încă un acord. Returnările sunt o parte crucială a documentului. N-avem cum să acceptăm un document fără o integrare a capitolului returnări. În general, împreună cu asistenții noștri, cu consilierii noștri, cu staful tehnic, cu interpreții care fac tot ce pot, um, să ne ajute să găsim un compromis cu președinția uh, olandeză. Am reușit să menținem un ritm incredibil pentru acest Parlament, asigurându-ne că această agenție e eficientă și că își poate face treaba. Și sper că până la finele acestei luni să pot să vină în fața dumneavoastră ca să vă prezint acordul și sper să includem mai multe realizări uh, ale instituției noastre în textul final. Important este să avem o agenție care să poată oferi asistență statelor membre. Nu mai putem aștepta, nu ne mai permitem așa ceva. Soluția ne așteaptă. Haideți așadar să sperăm că vom găsi o soluție exhaustivă. Dacă nu putem uh, rezolva nici măcar asta, atunci ce mai putem rezolva? Eu cred că vom izbuti. Până acum, progresul a fost mare și da, Vă stau la dispoziție pentru întrebări sau pentru comentarii sau uh, uh, gânduri bune pentru tot ceea ce va urma. Mr. thank you for your uh, work. Mulțumim foarte mult, domnule Pabrix, pentru muncă și acum raportorii din umbră. Domnule Niedermüller, doriți să interveniți? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt, sunt total, total de acord cu raportorul. Am lucrat uh, așa de intens și așa de bine unii cu alții și din punctul meu de vedere sunt doar unul, două aspecte cruciale unde, da, e nevoie de mai mult acord, să zăbovim mai mult asupra acestor elemente ca să găsim un acord. Din ce îmi dau eu seama, la Parlament uh, am obținut multe compromisuri bune cu Comisia și cu Consiliul. Raportorul a muncit din greu pentru aceste compromisuri și cred că suntem pe drumul cel bun. Principala problemă, din punctul nostru de vedere, se referă la operațiunile de returnare, acțiunile de returnare, tot domeniul returnării. Iar uh, rolul fazei de frontieră și de coastă nu poate să se transforme într-acela al unei agenții totale de returnare. Returnarea, da, e ea importantă, dar n-ar trebui să fie partea cea mai importantă. Este un uh, domeniu în lucru și uh, sunt perfect convins că vom găsi în zilele următoare un compromis. Mulțumesc, domnule Niedermüller. Doamna Wikström, care o înlocuiește pe doamna Grisbeck. Voi vorbi numele colegei noastre, Natalie Grisbeck. A Care n-a putut să fie prezentă astăzi? Dar am să încerc pentru prima oară în această comisie să vorbesc în franceză. Mai întâi mulțumesc raportorului pentru că am muncit atât de bine în timpul unor negocieri deosebit de dificile și care merg foarte rapid. A, uite pe Natalie, tocmai a sosit în acest moment al negocierilor. Natalie, va putea să respire puțin ce să facă o pauză. Numele grupului nostru insistă pe mai multe puncte. Mai întâi, nevoia de a face operațiuni de căutare și de salvare uh, și acestea să facă parte integrantă din mandatul agenției Frotes. În al doilea rând, și în ce privește structura agenției, Parlamentul nostru și mai ales grupul nostru ALDE susțin încă de la bun început crearea unei agenții europene, a unei agenții europene puternice. De aceea, directorul executiv al acestei agenții va fi o persoană importantă pentru că va avea puteri uh, importante. Și atunci procedura numirea acestui director este uh, una în care Parlamentul și Consiliul trebuie să aibă un adevărat rol de jucat. Și acum am să-i dau cuvântul uh, lui Natalie. Mulțumesc, bună ziua! Mulțumesc încă o dată din inimă Ceciliei, care a vorbit limba lui Molière, nu-i așa, limba diplomației, cu talentul pe care toată lumea îl cunoaște și mulțumesc că a acceptat să prezinte câteva elemente rapide uh, din uh, dezbaterea pe care am avut-o în urma trilogurilor. Îmi cer scuze din nou pentru întârziere, pentru că în loc să fac două și jumătate de drum, m-am întâlnit cu un mistreț, am stat în ambuteieje, uh, au fost multe camioane, se tăia iarba pe marginea drumului, deci în loc de două ore și jumătate am făcut patru ore pe drum și m-am gândit uh, la TIS pentru că era gata să facă prezentarea și vreau să-i mulțumesc în numele întregii echipe, vreau să mulțumesc și colegilor raportori din umbră pentru toate eforturile lor, pentru uh, spiritul combativ al raportorului nostru, știind că este un subiect deosebit de uh, important, un subiect pe care concetățenii noștri îl urmăresc îndeaproape, deși ei deseori nu știu ce se întâmplă la Bruxelles, dar pe această temă chiar așteaptă răspunsul. Cecilia a spus foarte bine că prin intermediul acestui dosar se vor da răspunsuri globale însă agenția Frontex 2.0 nu ne va permite să răspundem la toate proga, uh, provocările și mai ales provocarea fluxului um, migratoriu. Și îți mulțumesc, artist, pentru munca ta de artist, o adevărată uh, muncă de artist, fără să fac neapărat uh, aici o figură de stil și de aceea insist foarte mult pe operațiunile de uh, căutare și de salvare în mare. Noi credem că acest element trebuie să fie uh, una dintre misiunile agenției. Vom continua oricum să discutăm cu Comisia și Consiliul. Caracterul european al agenției, Cecilia a spus foarte bine, și apoi tot ceea ce ține de returnări dispozițiile cu privire la returnări pentru că grupul meu, al de susține ideea unei politici de returnare eficace, efectivă, care să garanteze toate drepturile, să se respecte condițiile precum non-refularea. În cadrul noului rol pe care îl va avea Frontex, în cadrul politicilor de returnare, se spune că agenția poate să dă o mână de ajutor statelor membre în cadrul uh, acțiunilor de returnare, însă în cadrul discuțiilor la Comisie și Consiliu se dă, s-a emis ideea ca agenția Frontex să fie competentă pentru a ajuta la returnarea unui resortesant dintr-un stat terț într-un alt stat terț. Nu, mi se pare că avem suficiente de făcut în uh, interiorul Uniunii Europene. Frontex nu trebuie să uh, fie nevoită să se deplaseze și în state terțe. Deci, suntem împotriva acestei idei. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult dar vă mulțumesc că uh, mi l-ați acordat. Cecilia, you impressed me, Cecilia. Mulțumim, Natalie. Mulțumim, Cecilia. Doamna Bjork. Mulțumesc. După cum știe toată lumea, Goengel are niște rezerve serioase față de toată această idee de o forță de coastă și, și frontieră europeană și noi considerăm că ar trebui să eliminăm pe de-a întregul ideea de pază de coastă, pentru că nu de asta se va ocupa această autoritate. Raportorul din umbră, Marina Albiol, consideră că este foarte important să punem într-adevăr problema returnărilor. Noi, cei din Parlament, am respins posibilitatea ca un nou super Frontex să fie implicat în returnări dintr-un terț stat în alt terț stat, deci din Turcia în Irak, de exemplu. Este, prin urmare, foarte important să rămânem ferm pe poziție în Parlamentul European. Parlamentul European a respins acea propunere a Comisiei și nu văd de ce să uh, creăm o autoritate care să se bage în asemenea returnări între două terțe state. Nu avem cum să garantăm respectul pentru azil și lege în acele circunstanțe. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Björk. Preștinția Consiliului sau Comisia, dacă doresc să intervină? Nu. Domnule Pabrix, ceva de adăugat? Nu. Mulțumim, mulțumim și vă dorim în continuare niște negocieri fructuoase, sperând să existe un rezultat pozitiv. 10 minute mai sunt până la vot, deci o pauză de 10 minute și reluăm la 11.25. E vorba de uh, parchetul european și votul electronic. Ne revedem imediat. So, uh, dear colleagues, I will ask you to take your seat. Vă rog să vă ocupați locurile, dragi colegi. Continue with the vote. Haideți să trecem la voturi. Avem doar două voturi. Avem o întrebare orală adresată Comisiei și una uh, adresată uh, Consiliului privind Procuratura Europeană și Eurojust. Dacă vă ocupați locurile, vom începe. Bun. Haideți să votăm. Um, cine este pentru întrebarea orală adresată Comisiei privind uh, Procuratura Europeană și Eurojust? Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Și acum întrebarea adresată Consiliului pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Deci am mai văd tot aceste două întrebări. Atâta, acestea au fost voturile pe ziua de azi. Vom avea voturi mai, mult mai dificile data viitoare, săptămâna viitoare, marți dimineața. Și acum putem continua. Dacă toți sunteți toți aici, voi spune că vom uh, termina la ora 12 astăzi și raportul doamnei Fayon va fi amânat pe săptămâna viitoare. Ultimul punct de pe ordinea de zi în această dimineață. Yes, Mrs. McAvey. Vă rog, doamnă McAvey. Eh, puteți să repetați pentru că um, e gălăgie în sală. Ați amânat raportul Faion privind Kosovo? Da pentru că avionul doamnei Fayon a avut întârziere, nu poate fi prezentă, așa că ne-a rugat să reprogramăm. Dar nu putem să reprogramăm probabil uh, pe mâine, deci trebuie să reprogramăm pe săptămâna viitoare. Secretariatul se ocupă de asta chiar acum. Deci, în această dimineață terminăm la ora 12. Mulțumesc, dragi colegi. Acum continuăm ședința cu prezentarea studiului um, echipei Milieu Este un studiu la solicitarea comisiei noastre. E vorba de evaluare de impact în uh, legătură cu uh, amendamente de substanță care ar putea fi incluse în mandatul de negocieri privind uh, directiva privind dreptul de asistență judiciară pentru persoanele suspectate sau acuzate în cazul procedurilor penale, um, și în cadrul um, procedurilor aferente mandatului european de arestare. Prezentarea uh, impactului modificărilor, deci uh, rezultatele acestei valori de impact, vor fi prezentate de um, uh, șefa unității pentru uh, studii de impact și apoi voi da cuvântul uh, doamnelor Dala și Markovska din partea echipei Milieu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitația de a prezenta acest, uh, această evaluare de impact. Înainte ca echipa de la Milieu să prezinte principalele concluzii, voi aminti contextul acestui studiu. Într-adevăr, um, unitatea de valoare exante s-a ocupat de acest studiu la solicitarea Comisiei Libe. Parlamentul poate face valori de impact uh, dacă consideră că e nevoie în cadrul procesului legislativ. Comisia Libe ne-a cerut să evaluăm impactul a șapte modificări substanțiale din raportul de Young adoptat în mai 2015 de Comisia Libe. Aceste amendamente au fost 29, 31, 39, 41, 42, 43 și 44. Așa cum ne-a cerut um, dreptarul pentru valori de impact. Um, am uh, transmis uh, unei organizații externe solicitarea de studiu de impact uh, se ia ca bază propunerea de directivă și se completează informațiile din uh, evaluarea de impact al Comisiei care a însoțit uh, propunerea privind asistența juridică. Uh, în urma citației, firma de consultanță din Bruxelles Milieu a primit acest studiu, o firmă um, care are experiență în colaborare cu instituțiile europene. Studiul se află în fazele finale și va fi disponibil foarte curând. Principalele concluzii vor fi prezentate astăzi de către doamna Virginia Dalapoța, uh, manager de proiect și uh, um, consilier juridic, și doamna Agnieszka Markovska, uh, care s-a ocupat de acest studiu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Maniachi. Doamna Dala Poța, vom prezenta mai întâi obiectivele, obiectivele acestui studiu. Studiul are obiectivul de a evalua impactul uh, socioeconomic al amendamentelor, uh, impactul amendamentelor asupra drepturilor suspecților și persoanelor acuzate și să analizeze uh, scenarii alternative pentru amendamentul 31 și 42 pentru a reflecta poziția celor trei instituții deci poziția Parlamentului, a Comisiei și a Consiliului. Studiul s-a bazat um, pe um, cercetarea noastră și pe consultarea actorilor interesați. S-a făcut o anchetă și interviuri cu experți în domeniul um, asistenței juridice. Am făcut o analiză cantitativă bazată pe concluziile evaluării de impact a Comisiei și a acoperit cele 28 de state membre și o analiză calitativă care s-a concentrat pe 10 state membre. Din cauza lipsei de date și a perioadei scurte a proiectului, nu am putut face o evaluare cantitativă pentru amendamentele 41 și 44. Una dintre principalele probleme legate de asistența juridică este faptul că standardele naționale și practicile din statele membre variază de la un stat membru la altul. Și asta limitează protecția dreptului la asistență juridică. Conform analizei noastre, adoptarea acestor amendamente ar avea un impact pozitiv asupra drepturilor suspecților. Amendamentele ar stabili ajutorul juridic ca element crucial din dosarul penal sau dintr-un sistem de justiție penală și ar asigura legătura practică între dreptul la acces la avocat um, și uh, sistemul juridic. Uh, ar implica anumite costuri, dar ar aduce și anumite beneficii. Un sistem de asistență juridică funcțional poate canaliza procedurile, poate reduce timpul detenției suspecților, poate limita uh, numărul uh, um, pedepselor pronunțate uh, greșit și pot reduce congestionarea tribunalelor. Unele avantaje pot fi măsurate și, în, uh, și la nivel uh, și, și în, în bani, um, cum ar fi uh, reducerea perioadei de detenție și peri, um, reducerea sentințelor greșite. Dar și aceste elemente reprezintă un argument puternic pentru adoptarea amendamentelor. Acum vom prezenta principalele uh, Um, concluzii pentru fiecare amendament. Amendamentul 29 are obiectivul de a extinde directiva la suspecți și persoane um, acuzate care nu sunt lipsite de libertate și să se ofere asistență juridică obișnuită pe lângă um, asistența juridică uh, Uh, deja, de, la care au deja dreptul. Deci, um, persoanelor care nu sunt private de libertate, dar care pot face obiectul uh, unor anchete, practic drepturile acestor persoane ar fi mai bine pregătite, mai bine protejate, aceste persoane ar fi reprezentate și ar uh, risca mai puțin uh, să nu beneficieze de dreptul lor la un proces just um, asistentă juridică ordinară pe, um, ar garanta accesul la avocat și dreptul la un uh, proces echitabil de-a lungul întregii proceduri. Deci înainte și după um, de, ce se ia um, decizia privind eligibilitatea. Amendamentul 29 ar canaliza mai bine procedurile S-ar stabili astfel standarde minime pentru asistența juridică ordinară și ar implica economii în nivel de costuri pentru administrațiile statelor membre. Acesta este amendamentul cel mai costisitor. Conform analizei noastre, costul uh, este estimat uh, între 244 și 386 de milioane de euro pe an în întreaga Uniune Europeană. Această cifră include aproximativ 61 de milioane datorate um, extinderea domeniului de aplicare la persoanele care nu sunt private de libertate și aproximativ 200 de milioane um, din cauza extinderii domeniului de aplicare la ajutorul juridic ordinar. Amendamentul 31 nu se referă la delicte minore, uh, Um, și acestea ar fi excluse dacă o sancțiune poate fi impusă de autoritate care este alta decât un tribunal penal, tribunal penal și dacă privarea de libertate nu poate fi impusă ca sancțiune. Deci ajutorul juridic uh, ar fi oferit în toate uh, tipurile de procese de la Tribunalul Penal. Care ar fi impactul acestui amendament? Ei bine, uh, drepturile suspecților și a persoanelor acuzate ar fi mai bine garantate în statele membre unde asistența juridică este exclusă în momentul de față pentru uh, delicte minore în, statele membre în care nu există excluderea asistenței juridice în funcție de tipul delictului, Eh, nu ar exista nicio schimbare sau ar exista riscul limitării ajutorului asistenței juridice pentru anumite delicte minore, mai ales eh, cele care, sunt judeca- care nu sunt judecate de tribunale penale. Și restricția potențială a asistenței juridice pentru cazuri minore ar duce la um, economii în valoare de 0,2 până la 11% din costul asistenței juridice pentru persoanele care nu sunt private de libertate. Amendamentul 39 are obiectivul restrângerii posibilității statelor membre um, de a recupera costurile pentru asistența juridică. Această restricție ar fi limitată la uh, două condiții. Prima, este decizia finală care stabilește că o persoană nu respectă criteriile de eligibilitate pentru asistență juridică ordinară um, și a doua condiție ar fi dacă persoana a dat informații false în legătură cu situația sa financiară personală. Deci, în aceste două cazuri, statele membre ar putea recupera uh, costurile legate de asistența juridică. Acest amendament ar avea ca și consecință un număr mai ridicat de persoane care ar beneficia de asistență juridică, pentru că riscul uh, de a trebui să ramburseze aceste costuri uh, ar fi redus. Costul acestei opțiuni pentru statele membre a fost estimat la aproximativ 7 milioane de euro adică aproximativ 15% din costurile acoperite, eh, recuperate în momentul de față. Deci statele membre nu ar mai recupera pe viitor această sumă din cauza celor două condiții pe care le-am menționat. Amendamentul 41 se referă la o autoritate independentă, deci decizia de a acorda asistență juridică și de a numi un avocat va fi luată rapid de autoritatea independentă. Acest amendament ar avea un impact pozitiv asupra dreptului la acces la avocat, dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție. În practică, autoritățile de anchetă nu ar Uh, numi un uh, ajutor, un avocat din oficiu la discreție. Din cauza lipsei de date nu am făcut o evaluare cantitativă uh, a consecințelor acestui amendament. Amendamentul 42 se referă la mandatul de arest european, stabilește obligația statului membru care a emis acest mandat să se asigure uh, Um, că în statul în care a fost emis acesta se oferă asistență juridică și stabilește obligația unui stat membru terț în care se strâng probele, de asemenea să ofere asistență juridică. Um, asistentă juridică în statul care a emis mandatul ar asigura în practică dreptul la dublă reprezentare, atât în statul de executare cât și în statul de emitere, uh, prin accesul la avocat, ar asigura colaborarea între avocații dintre statul emitent și statul de executare, care ar duce la uh, mai puține solicitări uh, de mandat de arestare european eronate sau greșite diferite. Uh, Asistența juridică ar face să crească șansele găsirii unor soluții alternative în anumite cazuri și uh, ar putea duce um, la retragerea mandatelor. Aceste soluții alternative ar putea fi uh, videoconferințele folosite pentru audieri, de exemplu, în locul audierilor directe, fizice. Avantajele ar fi evitarea unor proceduri costisitoare um, în cazul uh, predării greșite și să ar reduce uh, și costurile umane legate de uh, privarea de libertate și um, sentințele greșite. Costul total a fost estimat între 0,63 și 1,34 milioane de euro pe an. Conform amendamentului 43, uh, statele membre ar trebui să creeze sisteme pentru a asigura calitatea asistenței juridice, independența și formarea avocaților care oferă asistența juridică. Crearea unor standarde minime și unui sistem de acreditare și de formare ar asigura că avocații care oferă asistență juridică sunt calificați și au um, um, capa- um, um au um, capacitățile necesare, să s-ar asigura astfel uh, un, comer- un uh, proces echitabil. Uh, costul anual al formării, acreditării și supravegherii a fost estimat la 13,4 milioane de euro pe an pentru întreaga Uniune Europeană. În fine, uh, Amendamentul 44 um, acordă dreptul la apel împotriva unei decizii de a refuza asistența juridică și dreptul de um, remediere dacă accesul uh, la asistență juridică este subminat sau întârziat sau refuzat. Acest amendament ar asigura um, dreptul uh, Um, la o soluție conform um, Convenției pentru Drepturile Omului și ar avea impact pozitiv, mai ales în statele membre în care nu există mecanism de apel împotriva unei decizii de a refuza asistența juridică astăzi. Ar, repreza, ar reprezenta o, o garanție împotriva arbitrarului în uh, decizia de a acorda asistență juridică Astfel, probabil ar crește numărul apelurilor în fiecare an, care ar determina costuri eh, suplimentare pentru administrațiile statelor membre, dar aceste costuri nu ar fi semnificative, având în vedere faptul că dreptul la apel există deja în majoritatea statelor membre. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Thank you for... Mulțumesc. I'm asking now our uh, colleague. Vă mulțumesc tuturor. Colegii doresc să ia cuvântul. Domnul De Jong. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc uh, și cercetătorilor de la Milieu care au făcut acest studiu pentru noi. Era foarte important Dacă am fi avut acest studiu în timpul negocierilor de la începutul anului despre asistența juridică. Pentru că noi doream uh, să știm exact care erau consecințele propunerilor făcute de Consiliu. Știți că Parlamentul a adoptat un raport în care am vrut să fac o aliniere între propunerea de uh, sprijin juridic și propunerea uh, referitoare la dreptul de a beneficia de un avocat. Cred că diferitele amendamente analizate în acest studiu ne arată că, în general, costurile pe care le implică propunerea legislativă nu sunt cine știe ce mari, sunt mai degrabă costuri moderate și câștigul pentru drepturile omului sunt considerabile. Pentru mine aceasta este principala concluzie. Acum am ajuns într-o etapă a negocierilor unde discutăm despre compromisuri cu Consiliul, dar eu cred că Studiul de impact chiar a avut o consecință pozitivă pentru că rar auzi de la Consiliu că acceptă să plătească pentru ceea ce le cerem noi. Acceptă să o facă fără să protesteze. E adevărat că este foarte greu să obții datele corecte, așa cum au spus și cercetătorii. De aceea, vedeți că nu s-a vorbit nicăieri despre toate datele, însă în timpul trialogurilor nu s-a făcut niciun reproș în acest sens. Pentru că nici Consiliul, nici măcar statele membre n-au putut să pună la dispoziție datele. Am spus Consiliului, dacă vreți să vorbiți despre costuri, veniți cu cifre. Și nu au putut. Singura observație pe care au putut să o facă era de la sine înțeleasă că există diferențe între statele membre și că În unele țări există un sistem de ajutor juridic bine pus la punct, în altele acest sistem este inexistent sau uh, incipient. Oricum mi s-a părut că studiul de impact era util în general pentru că e bine să nu te mulțumești doar să faci legislație, ci să vezi care vor fi consecințele concrete. Și sper că acest trilogul să se încheie în timpul mandatului președinției olandeze. Vom vedea. Mulțumesc, domnule de Jong. Nimeni altcineva nu a cerut cuvântul. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și declar sesiunea de dimineață încheiată. Ne revedem la orele 15 pentru a avea un schimb de opinii cu domnul comisar Avramopoulos, comisar pentru migrație, afaceri interne și cetățenie. Poftă bună și ne revedem la orele 15.